Voilà, chers collègues, on va, on va commencer avec... Euh, Bună dimineața, dragi colegi! Iată că vom începe cu sfertul de oră academic. Dimineața e un pic complicat. Am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu laureatele premiului Saharov uh, din Cuba, care au fost uh, premii acordate în 2005 pentru Doamnele în alb și acordat de asemenea lui Guillermo Farinas Hernandez în 2010. Avem plăcerea să vă aduc la cunoștință o modificare în ceea ce privește laureații noștri. Elena Laringa reprezintă doamnele în alb, deci laureatele anului 2005 și alături de noi îl avem pe Alejandro González Haga, care este reprezentant al Observatorului Drepturilor Omului în Cuba și care ambii ne vor prezenta cam cum stă situația deocamdată. Regretăm uh, amarnic faptul că domnul Farinias nu a fost în măsură să vină în Europa pentru că nu a primit viză. Colega mea, doamna Otaram, vicepreședinte și eu însă, am publicat un, com- un comunicat condamnând faptul că nu am avut posibilitatea să îl întâlnim pe domnul Farinias mi se pare important în, să avem anumite punți cu anumite țări și deci să avem și posibilitatea de a avea o monitorizare și de a ne putea întâlni cu acele persoane care au fost uh, candidați și laureați ai premiului Saharov în acele țări. Așa că pe viitor trebuie să ne putem continua relațiile cu Cuba în mod senin, dar uh, e un mesaj important pe care trebuie să-l transmitem acum și anume că subcomisia drepturile omului să poată să fie măsură să se întâlnească și să discu discute în mod senin cu situațiile din aceste țări. Doamna Elena Laranaga, aveți cuvântul mai întâi, vă rog. A ver. No, ahí ¿no? Hola. A ver. Aquí. Así, así. Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor și vreau să mulțumesc președintei că mi-a dat cuvântul. Unele din persoanele care se află aici poate vă amintiți despre mine, pentru că eu de ani de zile am sus, cerut susținere din partea unor europene pentru da, doamnele în alb. Și astăzi, dincolo de a le apăra, aș vrea să vă prezint partea socială, situația socială cu care se confruntă femeile acestea în Cuba. Guvernul din Cuba a modificat represiunea sa și a extins-o asupra tuturor persoanelor din societate care pun sub semnul întrebării orice aspect social din Cuba. Obiectivul este foarte clar și anume să înstrăineze doamnele în alb față de societate. Ce am constatat este că în trecut s-a creat o astfel de rețea în Cuba. În Cuba pentru a contracara aceste solicitări ale doamnelor în alb, care aveau o serie întreagă de solicitări cu de natură socială față de guvern. Ne-am dat seama că toate femeile din Cuba, de fapt, împărtășesc o mare parte din îngrijorările exprimate uh, și anume, mai ales violența de gen. Violența de gen în Cuba este utilizată atât în viața privată cât și în viața publică. Guvernul Cub- din Cuba, după cum știți, anul trecut a făcut o reformă a Constituției care, în fond, n-a schimbat cu nimic situația de status quo și are o, un program legislativ care va continua până în 2028. E vorba până în prezent de 77 de noi norme juridice, decrete și legi. Și unele dintre ele examinează violența de gen și încearcă să o definească. Eu aș fi vrut să vă prezint câteva cifre în așa fel încât să vă dați seama cum stă situația. Eu vin și din Spania și am făcut o situație comparativă, Cuba comparativ cu Spania. Recensământul oficial spune că sunt 4 milioane 600 mii de femei peste 15 ani. În, în Spania sunt 24 de milioane. În Spania, experiența pe acest subiect este, transparența este totală, iar cifrele Uh, sunt, uh, ne arată că între 2013-2018 230 de femei au murit din cauza violenței de gen, o cifră deosebit de importantă. În Cuba nu avem astfel de cifre uh, ale statului, dar uh, ca urmare a unor jurnal, anchete făcute de jurnaliști, între 2013-2018 e vorba de 52 de decese. 502 decese. Acestea sunt informațiile pe care am reușit să le obținem, nu sunt informații oficiale. Acum aș dori ca în cadrul uh, acordului pe care Uniunea Europeană îl are cu Cuba, această temă să fie abordată. Pentru că uh, e vorba de justiție socială, e vorba de posibilitatea ca femeile să participe la viața publică și ca femeile să poată să aibă dreptul de a gândi și de a se exprima și să nu fie persecutate și să se bucure de un sprijin, sprijin instituțional, pentru că, având în vedere că în Cuba avem un patriarhat, putem spune că vulnerabilitatea, precaritatea femeii este considerată de ceva normal. Mare majoritate de, dintre aceste femei depind economic și social de familie, de soți. Și cred că, iată, este un aspect deosebit de important, așa cum spuneam și mai devreme, uh, Asta se întâmplă în multe societăți, însă e adevărat că la un moment dat trebuie să avem mijloacele necesare pentru a face față acestei probleme. Și eu vorbesc în numele doamnelor în alb, care se ocupă de violență politică, dar nu numai ele, ci de violență politică, ci și de alte tipuri de violență, deficiențele pe care le are societatea și le manifestă în uh, general femeile acestea de multe ori ajung la închisoare. Uh, sunt, de fapt, fiind acasă la ele ca și într-o închisoare. Sunt femei care apără libertatea de informare, libertatea de exprimare, dar având în vedere decretul recent, uh, li se interzice să se organizeze sub forma unei rețele. Deci, au avem o agendă de lucru pe care noi am pregătit-o, dar pe care guvernul uh, din Cuba o ignoră și avem o serie întreagă de dolianțe și solicitări pe care le exprimăm în această agendă de lucru. Noi avem o abordare pozitivă, ne-am prezentat proiectul în așa fel încât să putem avea o Constituție, o reformă a Constituției deschisă și funcțională, însă nu am fost ascultați. Și cred că acum este foarte important ca uh, să putem prezenta toate aceste idei și să ni se dea și ascultare. Merci. Mulțumesc și acum, Alejandro, vă rog, aveți cuvântul. muchas gracias por esta, por esta oportunidad. Eh, eh... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. E adevărat că acum putem să actualizăm informațiile referitor la situația reală din Cuba. În 2017, după cum știm cu toții, Uniunea Europeană și Cuba au încheiat un acord de cooperare care include și posibilitatea dacă ca acesta să fie la un moment dat revizuit. Guvernul cubanez a continuat represia și a integrat noi forme de represie. Acum câțiva ani s-a făcut o reformă care reglementează acum tot ceea ce ține de imigrație, dreptul de a intra, de a ieși din țară. Au fost numiți au fost numite un, un nou post de către guvern pentru a clasa anumite persoane în categoria celor care nu pot părăsi insula. Și Uh, acest lucru s-a aplicat, această etichetă s-a aplicat și uh, lui Guillermo Farinias. Tocmai de aceea nu a putut fi prezent acum. Există de multe ori uh, motivații care de fapt nu sunt adevărate. De aceea am dorit să solicităm Uniunii Europene o revizuire a acestui acord între UE și Cuba, ținându-se seama și de pașii făcuți de către guvern uh, Uh, în anumite domenii. La jumătatea lui ianuarie, guvernul a deținut 127 de persoane care au încercat să participe în activități civice și au împiedicat alte 14 persoane, um, activiști, care au vrut să participe la evenimente internaționale. Printre aceștia, 5 activiști care fuseseră de fapt invitați în Parlament. Și a, asta au pățit și ei, așa cum a pățit și domnul Farinias. De asemenea, dorim să vă spunem că am vrea Jose Ferrer deja are 5 luni de închisoare într-o situație extrem de dificilă și periculoasă și acum este amenințat cu o pedeapsă de cel puțin 9 ani de zile de închisoare. Deci, vedeți, guvernul și-a intensificat presiunile împotriva activiștilor pentru drepturile omului, intenția fiind ca aceștia să abandoneze lupta. Și vreau să vă prezint în mod specific acest caz, aceste cazuri, pentru că țin foarte mult la ele și, sincer, putem desprinde un învățământ față de autoritățile cubaneze și atitudinea lor față de prizonierii politici. La jumătatea lui octombrie, când a fost aprobat acest acord între UE și Cuba, la vârsta de 76 de ani, după ce a petrecut 43 de ani în închisoare, a murit Armando Sosa Fortuno, un veteran în lupta pentru restabilirea democratică a Cubei, deși guvernul l-a obligat să meargă până la capătul pedepsei sale, fără să fie arătat niciun fel de uh, omenie față de vârsta sa. Și să știți că asta pe noi ne afectează. Ne afectează pentru că era o persoană care uh, cu care am avut onoarea timp de mai mulți ani de zile să împartă aceeași celulă în închisoare. Acum aș dori să vă prezint câteva recomandări pe care noi ne-am dorit să fie integrate în acest uh, nou acord revizuit și care cu siguranță vor reprezenta un, o, ceva pozitiv în mod direct pentru cetățenii din Cuba. Mai întâi, în ceea ce privește rectificarea pacturilor. Noi am vrea să fie incluse Uh, pacturile internaționale care consfințesc anumite drepturi sociale, culturale și politice și ca acestea să fie ratificate de către guvernul din Cuba. De asemenea, ar trebui să integrăm interzicerea de criminalizare a activităților din motive politice. Și e nevoie de sancțiuni, sancțiuni penale, administrative, nu știu, în așa fel încât fiecare cetățean să poată participa la activități civice, să-și poată exercita acest, uh, acest drept. Și deci ar trebui să eliberăm de asemenea toți prizonierii politici din închisori. Un alt aspect reprezintă includerea societății civile în dialogul politic, în care în toate aceste întâlniri, de fapt, putem spune că societatea civilă din Cuba a fost exclusă. Acordul ar trebui să aibă un mecanism de, care să includă automat societatea civilă democratică din Cuba. Crearea unui mecanism alternativ uh, de civism. Pentru asta înseamnă că ar trebui să avem un mecanism permanent pe care cetățenii, la care cetățenii să poată apela și să nu mai trebuiască să treacă prin instanțele pe care le cunoaștem deja în așa fel încât să-și poată prezenta doleanțele și solicitările pentru o restabilire a democrației. Iar în ceea ce privește normele în vigoare, lucru care pe noi ne îngrijorează, ar trebui ca acordul să oblige ambele părți să respecte normele prevăzute în Organizația Internațională a Muncii și să reorganizeze uh, Uh, felul în care se desfășoară um, uh, acordurile colective de muncă, uh, lucru deosebit de important. Iar răspunderea întreprinderilor de asemenea, ar trebui ca acordul să, ar trebui să prevadă că acele întreprinderi europene care acționează sau sunt au activități în Cuba să aplice exact aceleași norme ca în țările lor de origine mai ales cele care primesc oarecare sprijin uh, financiar, uh, finanțare publică. Apoi, libertatea de a părăsi teritoriul uh, cubanez. Există în momentul de față o discreție absolută din partea guvernului care decide cine poate și cine nu poate să iasă din cetățenii uh, uh, cubanezi. Iar în planul acesta de revizuire al acordului, noi credem că ar trebui să cuprindă de asemenea și intrarea în vigoare nu știu, necondiționată, nu știu dacă așa ceva există în acord, dar am recomandat ca acordul acesta să aibă niște prevederi tranzitorii până când vor intra în vigoare diferitele reglementări <clears throat> pentru uh, diferitele domenii de cooperare, în așa fel încât să se poată demonstra avansurile înregistrate de către guvernul cubanez în materie de drepturi ale omului și în materie de economie. Iar în ceea ce privește posibilitatea de suspendare a acordului din motive de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute, vrem să amintim faptul că pot exista, ar trebui să poată exista circumstanțe care să permită suspendarea sau încheierea acestui acord în cazul în care există încălcări grave ale drepturilor uh, omului. Și uh, asta trebuie făcut cu atât mai mult cu cât Situația care există în Cuba, în mod normal, n-ar afecta nicio țară din Uniunea Europeană. Noi uh, știm că Uniunea Europeană sau statele sale membre ar putea să prevadă anumite circumstanțe în relațiile cu Cuba, dar și cu alte țări, spre exemplu chiar și cu SUA, pentru a încerca să consolideze o poziție strategică. Și asta, da, eventual, se poate Uh, face în momentul în care nu sunt respectate democrația, drepturile omului. Și trebuie să avem o atitudine voluntară și să combatem starea de fapt actuală, așa cum domnește ea deocamdată în Cuba. Lucru care, din punct de vedere etic, este inacceptabil. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, uh, Monsieur Haga. Mulțumesc foarte mult, domnule Haga nu pot decât să susțin recomandările pe care le-ați uh, formulat. E adevărat că toate aceste recomandări poate nu se bucură de unanimitate în Parlament și, din păcate, când votăm în ședință plenară, aceste recomandări formulate de Comisia DROA în cadrul relațiilor cu alte țări comuniste sau cu dictaturi, ei bine, nu prea obținem o majoritate în Parlament pentru a face acest lucru, pentru a promova aceste recomandări. Eu sper că acest semnal de alarmă pe care l-ați activat va fi auzit de către colegii noștri din ședința plenară și, evident, din comisia noastră DROA, care nu întotdeauna uh, dau dovadă de coerență. Mai întâi dau cuvântul doamnei Viselere. Je voudrais vraiment remercier nos, nos deux... Vreau să mulțumesc celor doi uh, vorbitori, le mulțumesc din suflet pentru mărturile pe care uh, ni le-au uh, oferit, numai ce. Trebuie spus că noi încercăm și ne străduim pe cât putem să sprijinim femeile acolo unde ele se găsesc într-o situație de inferioritate forțată, impusă. Încercăm să facem ce putem pentru a le sprijini, pentru a le ajuta. Puteți așadar conta pe ajutorul nostru atunci când putem să îl oferim. Domnule Aian, v-am ascultat cu multă atenție, ne-ați spus și ați enumerat toate recomandările pe care le aveți de făcut. Acestea mi se par așa cât se poate de familiare, în sensul că, indiferent de ce țară vorbim, nu se poate să nu ne gândim și la Vietnam. Ultima rezoluție a fost pe acest subiect. Este așadar exact același subiect pe care l-am abordat în această ultimă rezoluție pe care am votat-o. Și îmi doresc să mergem pe această cale având în vedere urgența pe care ați menționat-o și sper că și Comisia să facă ce se trebuie făcut și toate țările, și anume acest sistem centralizat de plângeri cetățene, pentru cetățeni, un sistem care să poată să existe și în Cuba și în alte părți ale lumii, acolo unde avem uh, acorduri cu Uniunea Europeană. Nu vreau să răpesc prea mult timpul. Tot ce ați spus și mai ales acel uh, calendar pe care l-ați menționat, ca lucrurile să fie clar menționate și solicitate cu uh, fiecare etapă analizată în consecință. Nu cerem noi asta, ci e vorba de un acord cu care pe care l-am încheiat, uh, cum ar fi cu Cuba, dar și cu alte țări. Țările respective se angajează la rândul lor. Nu e vorba de a impune aici norme europene, ci e vorba de niște standarde, niște norme pe care împreună le-am uh, hotărât. Și nu mi se pare că se cere luna de pe cer. Totuși, înainte de a mă opri, aș spune și eu, ca și dumneavoastră, că este absolut inacceptabil ca pe, că persoanele pe care le-am invitat să nu fi putut să uh, iasă din țara lor, deci domnul Farinias n-a putut să vină, să fie prezent aici. Asta arată uh, cam ce fel de guvern avem în Cuba, dacă mai era nevoie de vreo dovadă în acest sens. Și trebuie să insistăm în continuare, chiar dacă există refuzuri, trebuie deci să uh, insistăm, astfel vom avea dovada acestei persistențe a refuzului să cerem în continuare, așadar, să existe misiuni ale Parlamentului nostru în Cuba. Și dacă suntem refuzați, asta e, asta e viața. Încă o dată, mulțumesc foarte mult și sper că în curând să avem acest mecanism de plângeri independente, independent astfel încât persoanele în situații complicate să poată să aibă pe cineva care să îi asculte. Mulțumesc, Nacio, din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc, Elena. Mulțumesc, Alejandro. Mai întâi, regretăm faptul că nu a putut să fie alături de noi, așa cum fusese prevăzut uh, în Parlament uh, domnul Farinias. Nu e că i s-a refuzat uh, acordarea vizei, ci a fost deținut reținut în uh, ambasada Spaniei, așa că regretăm încă o dată acest lucru. Regretăm și acele voci care în Parlament uh, se exprimă uh, referitor la munca civică pe care o, o realizați. Și cerem evident, așa cum a făcut și doamna președinte în comunicat, o eliberare a domnului Farinias. E clar că această amenințare există deja de foarte multă vreme și cred că până la urmă e vorba mai degrabă de un subiect de natură uh, uh, umanitară, uh, poate un pic diferit de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Noi ceea ce ne dorim este ca dialogul politic cu Cuba să fie preluat în acest acord și, după cum s-a spus și doamna președinte, nu întotdeauna în Parlament avem acest profil de gândire. Situația e destul de simplă. 20 de ani de întrerupere a relațiilor n-a dus la nimic. Nimic nu s-a schimbat în Cuba. Așa că eu cred că acum Europa nu-și mai poate permite să mai piardă alte decenii. Și având în vedere că avem acum un cadru de dialog, Uh, putem să exprimăm anumite exigențe pe care timp de 20 de ani de paternalism, de orgoliu, de mai știu eu ce altceva, n-au dus la nimic. Radical, pur și simplu, evident, la nimic. A fost un adevărat eșec politic. De aceea, acum ar trebui să avem măcar acel curaj de a încerca pe altă cale. Eu apreciez foarte mult flexibilitatea uh, interlocutorilor noștri, Alejandro și ceilalți cu care am avut ocazia să discutăm recent. Evident că nu puteți să obțineți acum tot, toate libertățile și toate drepturile pe care vi le doriți, dar mă gândesc că uh, putem să avansăm pas cu pas și putem să demontăm anumite mecanisme represive, tocmai datorită acestei flexibilități pe care ați uh, demonstrat-o și pe care încep să o apreciez în rândul opoziției cuba, din, cubaneze. Și e bine dacă, bine ar fi dacă opoziția ne-ar putea sugera îmbunătățiri la nivel politic. Noi așteptăm cu nerăbdare propunerile dumneavoastră, felul în care putem face anumite legături între diferite aspecte. Eu cred că asta ar fi uh, ceva foarte, foarte bun. Noi nu trebuie să respingem dialogul politic, ci din potrivă trebuie să-l îmbunătățim. Așa că sunt gata să ascult orice propunere de îmbunătățire a acestui dialog. Acum, clauza de, pentru democrație există. Asta există în toate acordurile pe care Uniunea Europeană le încheie. Noi, în mod sincer, suntem de părere că acest lucru trebuie să figureze în text. Și, în fond, Ceea ce aș vrea eu să înțeleagă regimul din Cuba este că obsesia sa față de imaginea de marcă internă și externă, logica sa din punct de vedere ideologic, uh, a, dorința aceasta de a arăta o societate ideală, asta e o iluzie. Și sunt societăți avansate în multe domenii, cum ar fi în Europa, care se confruntă cu probleme, cu probleme grave, cum ar fi, spre exemplu, uh, violența de gen. Și atunci cum ne-am putea gândi că o țară mai puțin avansată, cu, să zicem, o tradiție mai macistă, mai patriarhală, nu o să aibă o astfel de problemă. Însă în Cuba există mereu această pretenție oficială de a proiecta o imagine a societății perfectă și e ceva pe care democrații europeni cu greu pot accepta. De aceea, repet, e foarte important ca opoziția din Cuba să poată să se exprime cu toată libertatea posibilă și să evoce și defectele pe care le-au constatat în felul în care protejează societatea în uh, anumite persoane în Cuba. Putem vorbi despre libertăți, evoluția poate fi mai lentă, poate mai puțin ambițioasă în materie de drepturi sociale, dar eu cred că anumite aspecte trebuie să fie evocate totuși. Pentru că nicio lege nu poate să dicte faptul că nu ai dreptul să beneficiezi de anumite drepturi sociale sau de libertăți politice. Nu. E clar că mulți dintre noi suntem convinși că, de fapt, e vorba de o societate de tip sovietic. Și apoi, evident, economia. Economia este importantă, libertățile sunt importante și uh, asta ne-a demonstrat-o și istoria. Uh, nu putem nega acest lucru. Și mai mult decât atât, trebuie să avem o abordare inteligentă să ar fi uh, o, o frămițare a libertăților, a drepturilor, uh, și nu să avem un mecanism de tip buldozer frontal. Așa cum spunea și Elena, dacă e să ne gândim, spre exemplu, am putea aborda mai întâi violența de gen. Am putea pune întrebarea ce se întâmplă în Cuba în materie de violența de gen. În afară de câteva, știu eu, uh, uh, tendiții ideologice și uh, uh, practici patriarhale, cum anume uh, se manifestă această violență de gen. Ideea este să nu repătăm această imagine a unei societăți perfecte, ci să abordăm lucrurile în cadrul acestui dialog politic pe care îl avem cu Cuba. Pentru că există influența asupra vieții de zi cu zi în materie de libertăți publice, de drepturi sociale și e clar că anumite lucruri pot fi îmbunătățite doar dacă avem o poziție exigentă. Eu cred că nu e vorba de uh, morfină sau anestezie, uh, felul în care vom, vom aborda lucrurile, ci trebuie să venim cu un mecanism de, revizie, de revizuire a drepturilor uh, din Cuba. Poate Bun, au fost voci care poate nu s-au confruntat direct, frontal cu, cu guvernul, însă uh, uh, au abordat anumite lucruri în materie de drepturi ale omului și noi aici, la Bruxelles, trebuie să urăm bun venit tuturor celor care militează pentru aceste drepturi. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Uh, acesta este cadrul politic în care putem evolua. Nu este unul uh, anesteziat, nu este unul în care să putem impune exigențe nemăsurate, ci un cadru care să ne permită să îmbunătățim uh, libertățile în țara dumneavoastră. Rodriguez, Mario. Eh, gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să mulțumesc să vă mulțumesc pentru intervenție și, evident, încă de la bun început doresc nu numai să-mi exprim regretul, ci chiar să denunț faptul că domnul Farinias nu a putut să fie astăzi în Parlamentul European. Mie mi se pare absolut lamentabil acest lucru și eu cred că Parlamentul nostru, Comisia noastră, trebuie să condamne faptul că a fost împiedicat și, așa cum a spus și colegul meu uh, dinainte, uh, să cerem că, să afirmăm faptul că nu mai a fost împiedicat, ci pur și simplu deținut. Și asta contravine exercitării drepturilor politice și a drepturilor omului în Cuba. Aș dori să semnalez și de altfel să vă mulțumesc și pentru viziunea pe care Elena ne-ați propus-o în această comisie, abordarea asupra drepturilor fundamentale, a drepturilor omului, care sunt drepturi care sunt încălcate în momentul în care femeile se confruntă cu violența de gen. E vorba de drepturi universale care sunt indivizibile și care sunt astfel vulnerabile în multe părți din lume, în America Latină de asemenea și în Cuba de asemenea. Însă, mi se pare deosebit de important să avem această viziune pe care ne-ați prezentat-o astăzi în comisia noastră, pentru că uh, noi trebuie să știm foarte clar faptul că în toate regimurile în care nu există un sistem democratic, un sistem de liberă exprimare, de recunoaștere a drepturilor sociale, politice, civice, atunci cele mai vulnerabile și cele mai afectate în societate sunt femeile și apoi copiii. Ar fi de negândit ca un exercițiu liber democratic al drepturilor politice să ne facă să credem că suntem într-o țară în care există o protecție având în vedere situația vulnerabilă a femeilor în fața violenței de gen. Mai mult decât atât, eu cred că este foarte important să semnalăm faptul că nu numai că există o legislație în vigoare de discriminare pozitivă și pentru a semnala această violență specifică împotriva femeilor, ci mai mult decât atât să cerem să fie abordată această situație pe insulă și nu numai acolo, ci și în toate alte, celelalte țări care nu sunt democratice. De aceea, mi se pare deosebit de interesantă această abordare și cred că, într-adevăr, așa după cum s-a spus, au trecut deja prea mulți ani, prea mulți ani de așteptări, prea mulți ani de speranțe și acum a venit momentul să formulăm și exigențe. Așa că pentru noi avem datoria să fim exigenți pentru a solicita avansuri uh, consistente, considerabile și să fim foarte fermi Uh, în, așa, în ceea ce cerem, să ni se dovedească pași importanți înspre democratizare. Așa că noi astăzi, în comisia noastră, uh, regretăm absența domnului Farineas, care e o persoană ce a fost, ce s-a distins în mod pozitiv și a fost chiar, uh, uh, a primit premiul Saharov din partea Parlamentului nostru. Mie mi se pare că e o imagine nemaipomenită, care valorează mult mai mult decât uh, nu știu câte cuvinte. Așa că regret acest lucru. Însă, în orice caz, vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și pentru cuvinte. Deci, mulțumesc. Nu știu dacă mai sunt alte persoane doritoare să ia cuvântul. Vă rog, Isabel. Hai că vorbim. Da, o să încerc să... Vroiam, de fapt, să nu intervin, dar până la urmă mă simt nevoită să o fac. Deoarece nu e vorba numai de faptul că domnul Farinias n-a venit la această dezbatere, nu a putut să vină trebuie făcut ceva totuși și cer doamnei președinte să transmită acest mesaj și să nu uităm acest aspect în cadrul dialogului UE-Cuba. Asta trebuie neapărat uh, transmis. E vorba de un simbol uh, politic extrem de puternic, pentru că, uite, o persoană care trebuia să vină la Parlamentul European a fost uh, arestată vorbim despre un regim dictatorial aici. Nu unii dictatori sunt mai simpatici decât alții pentru că unii sunt de dreapta și unii sunt de stânga. Dictatura, dictatură, că este ea de dreapta sau de stânga. Și faptul că unei persoane îi se interzice să vină în fața Parlamentului European ca să ia cuvântul și să vorbească este ceva ce nu putem să trecem cu vederea. Trebuie să dăm dovadă de Uh, exigență și să facem asta dacă ne dorim să arătăm că suntem într-o Europa a valorilor și să fim la fel de exigenți uh, și uh, în toate relațiile noastre politice, economice cu aceste țări, oricare ar fi ele, așadar. Cu Cuba, dar și cu alte țări, cu țări, dar și cu grupuri de țări. Deoarece Vorbesc aici de clauza privind drepturile omului, care poate fi văzută ca un fel de bombă cu întârziere. Nu neapărat asta trebuie lansată, dar tot trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva uh, chiar suntem uh, atât de eficienți pe cât credem și dorim când vine vorba de promovarea drepturilor omului, chiar dacă nu acționăm această pârghie acelui articol, tot trebuie să facem ceva și începem, bineînțeles, cu dezbaterile din comisia noastră, aici chiar, dar, bineînțeles, în tot Parlamentul, pentru că vorbim și de alte acorduri uh, actuale sau uh, viitoare, care sunt, deci, în pregătire pentru o regiune cum este America Latina. Așadar, să nu uităm nicio clipă cerințele noastre stringente în acest domeniu. Vă mulțumesc! Merci. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez euh, des réactions à, à formuler. Je... Nu știu dacă mai sunt reacții la aceste intervenții. Uh, vreau și eu să menționez ceva. Ați făcut niște recomandări care arată foarte clar că trebuie să existe și un mecanism de sancțiuni în cadrul acordurilor pe care noi le încheiem cu țări cum ar fi Cuba, dar și un mecanism de uh, înregistrarea plângerilor, apoi uh, dreptul muncii trebuie să fie uh, monitorizat în aplicarea sa, libertatea de asociere, libertatea sindicală, etc. Eu vă întreb un alt lucru. Credeți cumva că dacă nu există aceste recomandări în acorduri, uh, ca atare, tot trebuie acordurile să fie semnate pentru că ele tot trebuie să intre în vigoare, neavând însă aceste recomandări. Deseori discutăm aici uh, ceva în genul haideți să încheiem aceste acorduri și după aia mai vedem. O parte dintre colegii deputați europeni consideră însă că trebuie să avem acorduri mai exigente, mai riguroase. În cazul în speță al Cubei. Ce credeți dumneavoastră ca reprezentant pentru drepturile omului și după 20 de ani de dialog cu această țară? Pensam că... Evident, noi credem că ar fi o greșeală să nu integrăm aceste solicitări în acord. Și noi tocmai asta am venit să vă solicităm. Noi am însoțit întreaga dezbatere, am ascultat toate dezbaterile în toți acești ani înainte de încheierea acordului și am solicitat întotdeauna același lucru, ceea ce v-am cerut acum. Dacă aceste lucruri pe care noi le-am menționat astăzi nu mai figurează în acord, uh, n-au figurat uh, nu pentru că noi nu le-am zis, le-am afirmat sușitare de-a lungul anilor. Dar acum, bun, e o apreciere mai degrabă personală. A existat mereu o dorință de ușurare a lucrurilor. Asta nu se pune la îndoială. Și de aceea Acordul deocamdată nu prevede aceste exigențe care ar fi trebuit să fie preluate înainte de ratificarea acordului. Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că avem reprezentanții ai ambasadei. Aveți două minute la dispoziție și apoi dau cuvântul SAE. Mulțumesc. Yes, președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să profit de ocazie pentru a vă prezenta câteva elemente. Mai întâi, Parlamentul European, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă o viziune mai extinsă și să o țină seama și de alte uh, păreri exprimate de societatea civilă reală, care se află în Cuba și care lucrează pentru îmbunătățirea situației. Întotdeauna invitați aceleași persoane care au același tip de discurs Bun, poate în anumite cazuri au primit un uh, premiu Saharov, însă nu au niciun fel de sprijin popular în Cuba. Și asta s-a văzut și la ultimele alegeri, când uh, anumiți reprezentanți ale acestor mișcări uh, nu au fost aleși, pentru că nu au sprijin popular. Deci uh, ei întotdeauna utilizează instituțiile pentru a critica uh, ceea ce se întâmplă în Cuba, în timp ce, de fapt, nu se bucură de sprijin acolo. Mai mult decât atât, se autoproclamă apărătoare ai drepturilor omului și reprezentanța ai poporului nostru în momentul în care susțin și chiar cer o blocare economică Uh, sau o intervenție uh, a SUA împotriva Cubei. Însă asta contravine dezvoltării uh, țării noastre și contravine de asemenea și drepturilor pe care le are poporul cubanez. Așa că mi s-a părut foarte important să putem aminti acest lucru membrilor Parlamentului European. Există în uh, legea noastră o astfel de, uh, de infracțiune uh, pentru acțiuni care afectează interesul poporului. Și eu cred că aici trebuie să analizăm toate aceste lucruri în Parlament. Am impresia că de fiecare dată e vorba de măsuri administrative luate și susținute de către SUA împotriva țării noastre, împotriva Cuba și uh, se încearcă întotdeauna o răsturnare a re- regimului. Dar, în acest sens, vreau să profit de ocazie pentru a vă spune că nu avem în Cuba niciun fel de dețineri sau rețineri arbitrare. Întotdeauna se oferă toate garanțiile necesare cu ocazia unui proces. Și asta este prevăzut și în lege. Așa că nu nu putem să vorbim despre violență împotriva apărătorilor pentru drepturile omului. Da, e adevărat că sunt anumite persoane care sunt utilizate pentru a desfășura activități subversive împotriva, împotriva Cubei. Însă, aici eu cred că e mai degrabă o intervenție din partea unei putere externe. Și cu al patrulea punct, și am să închei, autoritățile din Cuba nu dețin persoane în mod arbitrar Uh, iar în ceea ce privește migrația și posibilitatea de a părăsi teritoriul, orice persoană are posibilitatea să facă acest lucru și nu există nimic arbitrar. Există anumite garanții oferite de lege în acest sens. Și în final s a vorbit despre drepturile femeilor în Cuba. Bine, nu pretindem că sunt perfecte, pentru că niciun, nicio țară nu se poate acest lucru. Dar mi se pare că aici e vorba și de minciuni și se prezintă lucrurile în mod lamentabil ca și cum femeile n-ar avea niciun fel de drepturi și ar rămâne, ar fi uh, sequestrate acasă. Uh, dar să știți că noi am avut o adevărată revoluție în Cuba și sunt date care demonstrează felul în care a evoluat uh, poziția femeilor. Speranța de viață este de 80 de ani, mai mare decât în alte țări. Femeile reprezintă 53% din persoanele care sunt uh, alese și asta nu se compară cu alte rate din alte țări în lume. 70% din profesioniști din sectoare de vârf în Cuba sunt femei, ca să nu mai zic de sectorul sistemul universitar. Și, evident, am în vedere că am avut un referendum uh, popular cât de curând, în articolul 42 din lege se spune că toate persoanele se bucură de exact aceeași protecție și uh, ceea ce s-a afirmat în ultima vreme, vreau să contrazic, pentru că toate femeile au dreptul să participe la viața publică, să participe la alegeri și să fie alese și sunt plătite cu aceleași salarii, uh, egalitate de gen. Um... O să ne oprim aici ați avut ocazia să luați cuvântul în numele ambasadei dumneavoastră. Da, asta arată totuși că aici purtăm un dialog. Îmi pare rău și îmi pare rău și spun asta numele Comisiei DROA că nu am putut să-i avem printre noi pe invitații noștri pentru a purta o dezbatere absolut uh, liniștită în legătură cu dreptul omului în Cuba. Este important ca pentru data viitoare și aici rețin ce a spus doamna Isabela Santos și în general în dialogul UE-Cuba, chestiunea drepturilor omului și a libertății de exprimare să devină o prioritate și astfel să avem ocazia să uh, discutăm cu toți cei care astăzi luptă pentru drepturile omului în um, această țară. Acum dau cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă. Bună ziua, mulțumesc foarte mult! Împărtășim și noi uh, cu dumneavoastră regretul că anumite personalități nu au putut să fie prezente aici. Dezbaterea aceasta e deosebit de importantă. Întrebările puse au fost uh, foarte interesante și profunde în legătură cu modul în care vom avea relații externe cu o țară cum este Cuba. De asemenea, suntem de acord cum că uh, abordarea trecută a eșuat strategia nu a mers și acum e nevoie de o altă abordare bazată pe discuții, pe angajament, poate de uh, dezbatere în contradictoriu, dar care cel puțin are meritul de a ne face să putem să progresăm. Cel puțin asta este dorința noastră. În luna octombrie anului trecut am avut un dialog privind drepturile omului, așa cum uh, o prevede acordul, deci dialog politic și cooperare. Acest dialog s-a petrecut la Bruxelles el ne-a permis să abordăm o serie întreagă de tematici, inclusiv acolo unde nu eram de acord. Una dintre aceste tematici se referă la violența de gen. Guvernul din Cuba a recunoscut că există probleme în acest sens, așa cum și noi avem în Europa astfel de probleme. Ne-am angajat atunci să lucrăm împreună pe marginea acestor tematici. Este clar că situația cu drepturile omului în Cuba suscită o serie de lor de poziții uh, în Uniunea Europeană. Multe dintre ele sunt publice, le cunoașteți prea bine și deci nu o să le repet. Societatea civilă pentru noi este un actor uh, important în cadrul acestui dialog și în cadrul relațiilor noastre. După cum știți, există mecanisme în cadrul acordului care ne permit să lucrăm împreună cu societatea civilă. Suntem pe deplin conștienți că există o societate civilă oficială și una mm, independentă în Cuba. Știm bine că mecanismele noastre sunt insuficiente, imperfecte, dar sperăm totuși că vom putea să avem un acces și un dialog mult mai uh, profund, aprofundate cu societatea civilă. După cum vă închipuiți, probabil noi avem relații cu societatea civilă pe care am numit-o independentă, că e vorba de Cuba, fie că e vorba de cei prezenți aici pe teritoriul european, încurajăm dialogul în, uh, așa cum este cel de astăzi, și peste câteva săptămâni chiar uh, vom primi la sediul nostru o serie de delegați prezenți aici astăzi. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Euh, avant de commencer le point, je pense que... Înainte de a aborda subiectul următor, uh, cred că domnul Bernard Gheta vrea să ia cuvântul. Uh, înainte de a aborda Turcia, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, mulțumesc doamnă președinte. Doream să informez comisia noastră că am avut o inițiativă personală și n-am anunțat pe nimeni despre asta. Bine, pe nimeni înainte de... Eh, în afară de... de fapt, n-am anunțat pe nimeni, nici măcar la grupul politic. De dimineață am hotărât să scriu o scrisoare adresată grupurilor politice, președinților grupurilor politice din Parlament, pentru a le solicita să cosemneze și să publice chiar astăzi o declarație de solidaritate ca și de protest împotriva ceea ce se petrece. E vorba de o tragedie absolut inacceptabilă și groaznică care are loc în nord-vestul Siriei și la care asistăm chiar în acest moment. Nu e vorba de arestări, acele sute de arestări care au avut loc, e vorba de soarta a sute de mii de civili, femei, bărbați, copii, de toate vârstele, așadar, care sunt de săptămâni în șiri bombardați zile la rând, sunt într-o capcană uh, din cauza uh, frigului și a zăpezii. În curând vor suferi de foame cronică pentru că practic nu se mai poate să mai fie ajutați în niciun fel. Asta, iată la ce asistăm, sub proprii ochi și vreau să vă spun că niciun guvern din lume nu a spus ceva până acum, nu a protestat. Înțelegem cu toții că există cumva un fel de oboseală cronică uh, acumulată uh, de-a lungul acestei crize prelungite a, uh, din Siria și asta poate explică întârzierea cu care reacționăm. Pe de altă parte, nu putem să rămânem în continuare uh, indiferenți, surzi și orbi în fața unei astfel de tragedii. Parlamentul nostru trebuie să fie vectorul care determină protestul și indignarea guvernelor și a, ale opiniilor publice internaționale. Încă o dată vă spuneam că voi adresa o astfel de scrisoare președinților, sau am adresat deja președinților grupului nostru, grupurilor noastre, dar și președintelui Parlamentului nostru, ca să le cer, evident, să susprijine acest demers. Vroiam să vă informez și să vă spun încă o dată că am făcut acest lucru fără să revendic vreo apartenență politică la vreun partid sau altceva. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, Bernard. Sunt de, pe deplin de acord cu această inițiativă pe care tu ai avut-o și îmi doresc ca toți, cu toții, să transmitem aceste mesaje ale tale, ca Parlamentul nostru să își uh, exprime astfel propria uh, poziție. Luna martie, înainte de a ne deplasa în Turcia, vom avea un schimb de opinii legătură cu situația din uh, nord-estul, nord-vestul Siriei cu reprezentanții ai uh, OCA dar asta în luna martie. Între timp, cu siguranță, trebuie ca Parlamentul să-și definească poziția, mai ales că vom avea un Consiliu European care probabil va menționa ceva în legătură cu această situație. În numele comisiei noastre vom putea să uh, transmitem uh, acest demers al tău, bineînțeles, și îți mulțumesc. Acum uh, vom purta uh, o dezbatere legată de situația din Turcia și îi rog să vină la prezidiu să ni se alăture. Trecem acum, într-adevăr, la acest schimb de opinii legătură cu situația aparte pe care o avem uh, în uh, Turcia, mai ales artiștii, ziariștii, profesori universitari, avocații. E vorba de un schimb de vederi uh, pe care l-am mai purtat uh, în cadrul Parlamentului, uh, urmărind cu interes situația drepturilor omului din Turcia. Am adoptat o rezoluție de urgență privind această țară în septembrie anul trecut și am vorbit și despre intervenția militară turcă în nord-estul Siriei anul trecut în noiembrie. Procesul Buiucada, un caz extrem de trist, 11 avocați întemnițați pentru că ar fi participat la uh, organizație teroristă. Uh, acuzarea este extrem de îngrijorătoare. Nu este prima dată când astfel de acuzații sunt aduse unor cetățeni uh, turci atunci când ei uh, efectuează activități uh, care nu plac guvernului. Procesul final va avea loc mâine la ora 10 dimineață la Palatul de Justiție din Istanbul. Acești 11 avocați riscă să primească 10 până la 15 ani de închisoare. Am, primit, am trimis o scrisoare Ministerul Justiției în această țară, am trimis o altă scrisoare eh, în altului reprezentant Josep Borel ca să cer ca reprezentantul UE la Ankara să eh, meargă mâine la proces, să asiste la el. Este clar că există presiuni deosebite. Acum două săptămâni am avut ocazia să mă întâlnesc cu membrii grupului de muzică Iorum, foarte cunoscuți. Ei mi-au spus în ce situație gravă se găsesc aceștia. Ei sunt supuși unor re- represiuni țintite de mai bine de 10 ani, arestați, aruncați în închisoare, maltratați, tortură fizică și mentală Bineînțeles că asta reprezintă încălcări grave ale libertății de exprimare și a securității persoanelor, încălcând toate normele internaționale în materie de condiții de uh, întemnițare. Am uh, trimis o scrisoare la acest sens și Ministerului uh, Justiției. În sfârșit, situația persoanelor universitar din Turcia, alarmantă cu adevărat, rețin că în 2016 1128 de Astfel de universitari turci și străini au cerut printr-o petiție academicieni pentru pace să se pună capăt operațiunilor militare în sud-estul Turciei. Toți aceștia au fost uh, apoi urmăriți în justiție pentru propagandă teroristă. Încă o dată, în septembrie anul trecut, uh, Curtea Constituțională a spus că aceste convingeri însemnau o încălcare a libertății de exprimare și s-a hotărât să fie eliberați în închisoare semnatarii acestei scrisori. Parlamentul European reiterează angajamentul său pentru independența justiției și salută decizia Curții Constituționale din Turcia. Autoritățile trebuie să pună în aplicare această hotărâre, așa cum și cea a Cur um, Curții Europene pentru Drepturile Omului, care a cerut uh, eliberarea lui Osman Kavala, uh, faimos uh, um, membru al elitei culturale din Turcia, care este în închisoare de mai bine de 2 ani. Bineînțeles că nu uităm nici uh, pe uh, colegii din Parlament Uh, Selahatin Mirtaș și el este în închisoare. În sfârșit, uh, uh, avem un ziarist și scriitor recunoscut, Asli Erdogan, care până la urmă a fost achitat după patru ani de hărțuire judiciară. Salutăm acest lucru și îl salutăm astfel acum la simbol de opinii pe Ishan Cibelic, Sibili Joe, Erol Önderoglu și Nevzat Uslu, ca să auzim mărturile lor. Încep cu Ișan Cibelic, care vine de la grupul de muzică din Turcia, Yorum. Ișan Cibelic, aveți 10 minute.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 Aș vrea să vă mulțumesc mai întâi pentru amabilitatea de a mă invita uh, să vă vorbesc despre situația drepturilor omului din Turcia. Sunt multe de spus. Este foarte dificil să vorbești despre acest subiect atât de vast într-un timp atât de scurt. Doamna, doamna președinte a amintit uh, principalele subiecte pe care le vom acoperi azi și aș vrea să uh, reiterez și eu câteva dintre acestea. Evident că vă voi răspunde cu dragă în măsura în care pot și despre alte subiecte. Uh, sunt membru al grupului muzical Yurum, uh, sunt, uh, în care cânt de peste 30 de ani. În ultimul deceniu am petrecut și ceva timp la închisoare. Am trăit în Europa uh, în ultimii 10 ani. Uh, fac parte în continuare din uh, ansamblul IRUM și nu mi-am întrerupt activitatea artistică. Ce s-a întâmplat însă în ultimii 10 ani? În 2015, după instaurarea stării de urgență, au început multiple persecutări și acte de opresiune extraordinare, aș zice eu Problema este că nu suntem confruntați doar cu uh, acte de opresiune extraordinare, ci și ordinare. De ce fac eu această distincție? Pentru că uh, actele de opresiune și de persecutare sunt uh, la ordinea zilei între timp în Turcia. Aceea care deranjează guvernul central, aceea care arată cu degetul spre cei care greșesc, sunt persecutați, sunt intimidați de guvern sistemul uh, politic, guvernul centralist din Turcia a persecutat dintotdeauna oamenii incomozi. Tocmai de aceea uh, am ajuns și eu să fac 10 uh, ani de închisoare. Am fost muzician și prin, împreună cu colegii mei am susținut diverse grupuri de activiști prin concertele noastre guvernul nu a putut să interzică activitatea noastră artistică. Și atunci a început să ne, acuze, să ne acuzeze de presupuse acte de terorism, ne-au torturat, ne-au încarcerat, ne-au dat mai, multe, mai mulți ani de închisoare. Situația aceasta persistă în continuare. După Tentativa de lovitură de stat acum câțiva ani, în urma care a guvernul din Turcia a instituit starea de urgență, lucrurile s-au schimbat. Cum anume s-au schimbat? Azi, guvernul nu încercă doar să ne uh, oprească să vorbim, uh, uh, încearcă să, să ne și distrugă. membrii uh, sferei academice, în momentul în care au ajuns pe o anumită listă neagră, au uh, semnat o petiție. Dar uh, pe vremuri, dacă semnai o petiție, erai trecut pe o listă neagră și eventual nu mai erai promovat. Azi ești băgat la închisoare. Acum, Problema este că, dincolo de interzicerea unor concerte, sunt închise și centrele culturale, uh, instituții de cultură pentru niște acuzații absolut uh, nefondate. Deci, fără niciun motiv, uh, fără niciun motiv tangibil, oamenii ajung, ajung în închisoare. Ișan Civlic este, este în închisoare. Azi, azi. Este doar un muzician. De ce? Pentru că a cântat un uh, cântec popular, cântat uh, cu mare popularitate de vreo 45-50 de ani încoace. A luat 10 ani. Deci cineva a ajuns la închisoare uh, doar pentru că a cântat un cântec în public. Acuzația a fost de apartenență la o organizație teroristă șase membri ai ansamblului Iorum se află momentan în închisoare. Și alți membri ai acestui ansamblu, ca și mine de altfel, au mai petrecut an la închisoare. Acuzația este de a fi membri sau chiar lideri a unor organizații teroriste sau de, a, de propagandă terorism, teroristă. Ăsta este motivul pentru care se află în închisoare. Apoi, în industria eh, cinematografică există foarte multă cenzură. Statul consideră că uh, uh, actorii teatrelor sunt birocrați, sunt angajați funcționarea statului, nu sunt artiști. Și atunci nici artiștii, nici actorii, nici regizorii nu se pot exprima liber. Guvernul încearcă să-și um, instruiască proprii scriitori, uh, dramaturgi, uh, jurnaliști, dar în același timp îi persecută pe aceia care vor să se exprime liber. Deci încercăm să opunem rezistență acestor acte de opresiune. Încercăm să uh, ridicăm glasul împotriva acestui regim și rezistența continuă. Când, re, când uh, reacția nu este suficientă, trebuie să rezistăm uh, în alt fel. Membrii grupului Iorum au uh, declarat greva foamei pentru patru motive, în principal. Mai întâi, să vă spun că greva foamei a început pe 16 mai 2019. A fost eh, lansată pe perioadă nedeterminată. Noi ne adresăm uh, uh, poporului uh, turc și vrem să atragem atenția comunității internaționale. Nu ne adresăm și nu dialogăm cu guvernul turc. Nu vrem ca centrele culturale, instituțiile de cultură și de artă să fie închise, să fie, um, să fie um, percheziționate să fie uh, violate, uh, cum a fost și sediul asociației noastre culturate. Am, uh, sediul nostru a fost violat, au fost sparți pereții, ne-au fost confiscate instrumentele, am fost pușcă, băgați în pușcărie. la al 10 la raid al forțelor de ordine, colegi de-ai noștri uh, nu, au, nu doar că au fost ridicați, dar au fost și băgați în pușcărie imediat și nu se aflau într-o situație foarte bună. Au fost emise mandate de percheziție pe numele lor și pe numele meu de altfel. Acum uh, s-a pus chiar un premiu pe uh, prinderea uh, mea în deci, uh, oamenii, aceia care ar putea să uh, mă dețină uh, public în stradă ar urma să fie premiați de guvernul turc. Ivan Gökcek și Helil sunt prieteni ai um, centrului nostru cultural. Sunt doi dintre prieteni care ni s-au alăturat în gre greva foamei. Și acum au început o greva foamei neagră, cum se spune Știți ce, se, știți ce spun? Ei, ei spun că ei nu vor să moară. Ei vor să creeze artă. Ei vor să fie în continuare artiști. Vor să protejeze drepturile și libertățile oamenilor din Turcia. Și de aceea rezistăm, spun ei. Ibrahim Gökçek a înfruntat un uh, proces uh, uh de marionetă în care a spus, și aș dori să-l citez, a spus, chiar și pentru dumneavoastră care sunteți foarte ostil, chiar și pentru dumneavoastră vom rezista, pentru că, pentru că azi suntem noi cei uh, uh, uh, oprimați, dar mâine veți fi dumneavoastră. Deci și pentru dumneavoastră facem acest lucru. Aici închei citatul. Iată așadar care este situația scenei artistice și culturale din Turcia. Persecuția însă există însă și în alte domenii, evident, și mai ales în sfera politică. Și ceilalți invitați vor vorbi despre asta. Ibrahim Gökçek este în continuare încarcerat. La ultima audiere, trebuie să spun că el n-a fost eliberat, ci și este astăzi în a 246-a zi de greva foamei. Următoarea înfățișare este programată pe 26-27 martie. Sincer, mi-e chiar greu să spun acest lucru, dar nu știu dacă va rezista până la acea zi. Eu sper foarte mult că vom reuși prin acțiunile noastre să dăm o mână de ajutor prietenilor noștri și că veți uh, reuși și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să ajutați rezistența noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc foarte mult, domnule Ișan, pentru această mărturie pe care am ascultat-o din partea grupului dumneavoastră de muzică, dar și numele tuturor artiștilor care sunt astfel uh, rezistenți. Dau cuvântul doamnei Sibil Joe, avocat la uh, baroul din Liege și de asemenea, uh, este implicată într-o cauză care vizează ziariști uh, intemnițați în Turcia. Vă mulțumesc foarte mult! En effet, et dans ce cadre, j'observe... Da, sunt avocată în baroul din Liege și în acest context uh, particip la diferite procese din, care implică persoane din Turcia. E vorba și de participare din partea unui barourilor, internaționale a barourilor. Și procesele acestea în masă au o, au o trăsături tentaculare. Avocații care sunt cuprinși în ele sunt urmăriți în diferite procese. Și am putut constata felul în care se încalcă în mod evident dreptul la un proces echitabil. Se încalcă principiul independenței puterii judiciare și uh, felul în care este regândit rolul avocatului. Toți acești avocați urmăriți sunt urmăriți Uh, sub uh, eticheta, uh, infracțiunea, um, acțiuni teroriste, activități teroriste, participare la activități teroriste. Și unul dintre ei este chiar acuzat să fie șeful unei rețele teroriste. Aceste acuze, evident, sunt ascultate în tribunalele din Istanbul. A fost vorba de un proces între septembrie până în martie și ca urmare a procesului au fost condamnați Uh, la pedepse cu închisoarea și deocamdată s-a ajuns în fața Curții Supreme, însă nu cred că mai e vreo speranță pentru ca situația acestor avocați să fie îmbunătățită, pentru că procurorul general, chiar dacă nu reține decât această acuză de șef al unei rețele teroriste, nu va cere de fapt că decât să se confirme uh, uh sentința întâi pronunțată. Uh, Avocații aceștia sunt acuzați pentru că apără libertățile civile în Turcia și apără persoane care au fost acuzate de terorism, dar care se află în închisoare, sunt torturate. Și pentru că apără aceste libertăți civile ale persoanelor acuzate de terorism, atunci sunt uh, asociați cu acuzele adusele clienților lor, ceea ce contravine Convenției Internaționale în domeniu. Uh, Uh, e vorba de acuze care nu au nicio logică. Noi avem martori care sunt anonimi și care sunt uh, uh, care ne explică că e vorba de acuze care sunt îndoielnice și aceste persoane încearcă să scape de condamnări explicând că sunt uh, confruntați cu probleme psihologice, reușesc să iasă din închisoare și vin și sunt martori într-o serie întreagă de procese în care sunt acuzați avocați. Având în vedere acest tip de proces și având în vedere și atingerile grave ale, ale intereselor apărării, eu, spre exemplu, am putut constata că avocații apărării au fost împiedicați să intre în sala de audieri și am uh, văzut pe acel judecător celebru pentru că el se ocupă de represiunea politică și am putut să văd cu ochii mei faptul că s-a cerut ca publicul să iasă din sală. Asta e o atingere gravă a publicită, principiului publicității dezbaterilor. Să iasă avocații din sală, avocații apărării, e bine, nu putem uh, să acceptăm această procedură și să, să se deruleze uh, procesul sau să fie interogați martori într-o sală absolut goală. Având în vedere aceste procese tentaculare care încă nu s-au încheiat, eu cred că este absolut important să ne mobilizăm acum. În momentul de față, avocații care sunt implicați fac o grevă a foamei, o greva a foamei începând din 3 februarie, iar unii dintre ei sunt uh, în greva foamei de peste 40 de zile, pentru că vor să-și susțină și clienții care nu mai beneficiază de nicio apărare, pentru că și avocații sunt în închisoare. Așa că vă atrag atenția, dacă îmi permiteți, asupra faptului că următoarea audiere va avea loc la începutul lunii aprilie, pe 4 aprilie, și că ea se va referi la două femei avocate, Aslan Aneidan acestea fac parte din uh, acest proces, sunt mai multe proceduri împotriva lor, de aceea cred eu că ar fi bine să avem o prezență masivă și eventual poate prezența mai multor deputați europeni la acest proces. Pentru că Aia Aslan a, uh, a, a venit în instanță în decembrie cu vânătăi pe față, fusese bătută și Chiar dacă a cerut președintelui Camerei de Instanță să constateze și să acteze aceste uh, uh, vânătăi sau măcar solicitarea sa de uh, constatare, bine, acest lucru i-a fost refuzat și nu există niciun fel de urmărire a persoanelor care reprezintă autoritatea publică și care uh, bat uh, uh, snopesc în bătaie aceste avocate. Situația este dramatică, așa că noi trebuie să utilizăm toate mijloacele de presiune pe, de care dispunem în așa fel încât această violență să fie urmărită, să fie sancționată. Un al doilea aspect care mi se pare important uh, Uh, și anume o prezență masivă la procesul din 4 aprilie. E bine, așteptăm acum un decret al Curții Supreme referitor la procesul din martie, deci uh, uh, care, s-a, care a implicat 19 avocați condamnați cu pedepse foarte grave, avem speranța că la Curtea Supremă să obținem acele garanții de independență necesare și suntem de părere că e deosebit de important să demonstrăm că suntem prezenți, atenți și că uh, urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă în Turcia. Situația în general în Turcia, comparativ cu independența puterii judiciare și independența avocaților, este una absolut catastrofală. Din 2016, de când a avut loc uh, lovitura de stat eșuată, uh, cam 5.000 de judecători au fost demiși din funcțiile și posturile lor, ceea ce este imens. Judecătorii recrutați acum pentru a înlocui pe cei demiși din funcție au cu toții o legătură cu puterea la, actuală și nu prezintă garanțiile de imparțialitate și independență care în principiu ar trebui să fie inerente puterii judiciare. Apoi, cei care nu sunt legați de puterea actuală, e bine, presiunea este imensă, e foarte delicat, pentru că e suficient să nu iei o decizie în sensul așteptat pentru a te regăsi de partea cealaltă a barei. Un procuror, spre exemplu, care a lansat un uh, proces împotriva avocaților și mai ales avocatului Hasciuc Hasli, uh, E bine, acum este în închisoare, în închisoare alături de procurorul care îl trimisese uh, uh, pe avocat în închisoare acum câțiva ani de zile. Deci presiunea asupra puterii judiciare este absolut enormă. Iar în ceea ce privește avocații, e bine, cam peste 1000 de, 1500 de avocați care au fost astfel urmăriți cu începere din 2016 sunt cifre absolut halucinante, din care 600 sunt acum în închisoare și 384 au fost condamnați la peste 2046 de uh, ani uh, de pedapsă uh, de, cu închisoarea. Deci sunt oameni care nu pot decât să demonstreze felul în care se abuzează aceste drepturi și legea antiteroristă pentru a uh, Uh, pune botnița celor care evocă drepturile și libertățile civile în Turcia. Acum, recomandări care ar fi utile, având în vedere situația. Dacă îmi permiteți, m-aș referi la asociația Liars for Liars, cu reprezentanți aici în sală și aș vrea să citiți recomandările lor extrem de pertinente formulate în raportul lor și anume să cerem urgent Turciei să se pună capăt urmăririi penale acestor avocați, să li se permită să-și exercite funcțiile în condițiile prevăzute de Convenția de principiile de bază din Convenția de la Havana a Națiunilor Unite și să cerem Turciei să respecte principiile de independență a puterii judiciare, așa cum sunt ele de, descrise de Națiunile Națiunile Unite să-și rescrie legea antiteroristă în așa fel încât să fie conformă recomandărilor ce au fost făcute în nenumărate rânduri de diferite instanțe și de asemenea să continue să urmărească autorii torturilor asupra avocaților în închisori, să nu tolerăm această violență. Și evident, Uh, e nevoie de atenție sporită și lobby, având în vedere situația. Nu numai pentru că noi trebuie să dăm dovadă de solidaritate și vigilență față de conf- confrații noștri uh, de breaslă, dar ci și pentru că nu ne putem spune că noi am fi la adăpostul unei alunecări a puterii judiciare, a unei alunecări a puterilor, a drepturilor fundamentale, uh, mai ales într-o țară totalitară. On va maintenant passer la parole euh, au... Mulțumesc foarte mult și acum o să dăm cuvântul jurnaliștilor, un corespondent din Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Reporter Fără Frontiere în Turcia, care este alături de noi prin Skype și este redactor în șef al Bieneț, un site internet turc care acoperă realitatea socială și culturală, mai ales drepturile omului și libertățile fundamentale în Turcia. Erol, aveți 10 uh, minute la dispoziție pentru a ne prezenta situația jurnaliștilor în Turcia. Mulțumesc! Can you hear me? Yes. Uh, Doamnă președinte, stimați participanți, vă mulțumesc pentru primirea în această dezbatere pe această cale. Reprezint uh, Reporterii Fără Frontiere și um, relatez uh, despre subiecte privind libertatea presei de peste 25 de ani Uh, sunt bazat la Istanbul și îmi petrec 3-4 zile pe, pe săptămână în uh, instanțele din uh, Istanbul, am, relatând despre procesele or, uh, inițiate împotriva reprezentanților mass media și a reporterilor. În perioada 2015-2016 a, a, a de la, de la lovitoria de stat încoace, tentativa de lovitură de stat încoace, situația s-a uh, înrăutățit, uh, guvernul a început să intre într-o fază de consolidare politică, ceea ce înseamnă că uh, jurnaliștii, prin, uh, în, în eforturile lor zilnice, sunt uh, forțați uh, de editorialiști, uh, de uh, de redactori, uh, de uh, sistemul politic să uh, dea tonuri tot mai patriotiste în relatările lor. Mare parte a presei este controlată direct sau indirect de către stat. Există foarte puține ziare și canale de televiziune considerate încă independente, ele sunt ex- însă expuse unei hărțuiri judiciare și unor măsuri administrative de control exagerate, um, care se bazează pe legislația cu privire la acreditarea jurnaliștilor, care implică um, procedura de alocare a unor um, Uh, uh, sfere, uh, pagini publicitare și, practic, prin tot felul de elemente de control, inclusiv asupra publicării în mediul online, se interferează cu libertatea editorială a jurnaliștilor. Tocmai de aceea Um, inclusiv pe temele majore, criza financiară, măsuri politice, uh, regionale, chestiuni legate de Cipru, de pildă, dar și în ce privește actele individuale de critică manifestate la, adrese, la adresa uh, politicienilor. Deci toate aceste subiecte, practic, sunt uh, declarate subiecte indezirabile și de aceea uh, sunt subiecte tabu în Turcia de azi. Sigur că uh, mai intervine și utilizarea abuzivă a legislației antitero. Uh, această legislație de luptă împotriva actelor de terorism a, a fost uh, utilizată pentru a pune botniță Eh, tuturor canalelor eh, mass media și eh, de zi, tuturor publicațiilor care se exprimă critic la adresa regimului de la Ankara. Acest climat de măsuri politice ne-a îndemnat să, să afirmăm că Uh, pachetul de reforme judiciare adoptat în do- a, anul trecut, în octombrie, nu este suficient pentru a cupa interferențele uh, uh în, și ingerințele în activitatea jurnaliștilor. Pentru că pentru că n-ar trebui, uh, n-ar trebui ca o critică Uh, la adresa uh, regimului să ducă direct la um, hărțuire în justiție. De pildă, uh, Consiliul Suprem, Superior al Magistraților în continuare nu este independent, ci este numit. Deci, magistrații sunt evaluați în funcție de eh, deciziile și hotărârile pe care le adoptă în instanță. Mai ales atunci când eh, vine vorba de uh, uh, procesele unor jurnaliști uh, foarte cunoscuți, Ahmet Tan, de pildă, care a rămas în spatele gratilor timp de peste trei ani doar pentru a face cuiva o uh, Uh, un, un punct bun. Să ne amintim că acest uh, jurnalist a fost uh, încarcerat pentru faptul că a susținat, susținut sau vor, vorbit în favoarea unei organizații considerate ilegale și implicate în tentativa de uh, lovitură de stat. Um, un alt jurnalist a fost uh, um, condamnat la 10 ani de închisoare, apoi a fost achitat, dar după doar câteva săptămâni, uh, procurorul șef uh, al Istanbulului a, a depus uh, apel împotriva acestei decizii și din nou a fost întemnițat. Într-un alt caz, curtea, instanța inferioară a, s-a opus apelului Uh, apelului Curții Supreme și uh, instanța de, uh, Curtea de prima instanță a a insistat ca criteriile politice după care a fost, după care a fost condamnat jurnalistul Jumuriet să fie, să fie aceleași ca și pentru organizația considerată ilegală. Sojun, de exemplu, este un ziar, unul din principalele ziare, care a reacționat la, uh, la uh, condamnarea mișcării Gülen. Și uh, editorialiștii și chiar redactorul șef al uh, acestui ziar, secular de altfel, au fost, uh, au fost condamnați la închisoare uh, după aceeași metodă, foarte recent chiar. Deci, practic, nu există un sistem de, de tip checks and balances care să echilibreze oarecum sau să, să combate eventuale abuzuri în sistemul judiciar. Tocmai de aceea ar trebui ca sistemul actual judiciar să fie um, uh, amendat. Uh, sigur, turcii uh, spun că au că a luat anumite măsuri, dar câtă vreme în ciuda acestor anumite amenamente Ehm, jurnaliștii sunt în continuare atacați, ehm, ehm, situația nu se schimbă de facto. Jurnaliștii trebuie să, ca și magistrații de altfel, au nevoie de un statut independent. Și v-aș da un exemplu. Există situația foarte delicată a jurnaliștilor care relatează despre acte de corupție și de evaziune fiscală acești uh, jurnaliști uh, riscă 5, până la 5 ani de închisoare pentru, doar pentru simplu fapt că uh, uh, relatează despre devalorizarea lirei uh, turce. Agen- reporterii agenției Bloomberg, de pildă, uh, se numără printre jurnaliștii care au fost uh, condamnați la uh, 5 ani uh, de închisoare pentru discreditarea economiei turce. Jurnalistul Cidam Toker a fost amendat cu 150.000 de euro pentru faptul că a criticat unele nereguli, să spunem, în, care există în sistemul financiar din Turcia. El a criticat mari antreprenori care ar fi implicați în acte de corupție sau de favoritism, de nepotism există mulți reporteri care au uh, participat la difuzarea Paradise Papers, Panama Papers și așa mai departe și care au fost uh, uh, aduși în instanță în ultimii ani și unii dintre ei au fost chiar condamnați la închisoare. Um, un jurnalist de investigație de la Jumuriet se numără printre aceștia, dar mai este și uh, Charles Sarre și uh, alții care, practic, uh, pe care îi așteaptă aceeași soartă. Problema cu care se confruntă uh, mass media turcă devine una din ce în ce mai sistemică. Practic, uh, fiecare instituție care are uh, atribuții uh, pe linia reglementării activității autovizuale nu mai este independentă, ci um, sub controlul direct al guvernului sau chiar al um, cancelarei prezidențiale. Sute de uh, jurnaliști, inclusiv reprezentanții al unor organe de presă străine, Uh, își așteaptă, își așteaptă uh, uh, legitimațiile de acreditare și autoritatea care emite aceste acreditări, practic, a devenit un fel de filtru din partea guvernului care acceptă sau refuză anumiți jurnaliști în evenimentele publice. Deci, Există acte de hărțuire sistematică în, împotriva jurnaliștilor. Căile de atac pe care le au la îndemână uh, aceștia nu funcționează. Deci nu, căile de atac uh, la îndemâna jurnaliștilor uh, nu sunt operaționale, nu sunt funcționale, din păcate. Din punct de vedere al reporterilor fără frontiere, ne-am dorit ca instituțiile europene, Consiliul Europei, Națiunile Unite și inclusiv prietenii noștri din Parlamentul European să adopte o poziție mai dinamică în ce privește uh, monitorizarea reformei judiciare și să facă ca aspectele legate de libertatea mass media să fie incluse în uh, masa de negociere atunci când um, discută cu uh, omologii turci. Libertatea presei este o condiție sine qua non pentru noi, evident, dar trebuie purtate discuții și uh, unele chestiuni legate de uh, codul penal din Turcia. De exemplu, Articol 299, denigrarea președintelui sau denigrarea uh, instituțiilor statului. Articolul 301. Insulta adusă funcționarului public. articolul 125. Deci, iată o serie de uh, Eh, amendamente pe care le dorim eh, implementate și de care este nevoie pentru ca eh, aceste hărțuiri sistematice să fie combătute și pentru ca Turcia să-și poată respecta angajamentele în materie de drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această măturie, domnule Onderolu. Înțeleg că uh, Uh, și dumneavoastră sunteți practic ținta uh, potențială uh, a autorităților doar pentru faptul că ați vorbit cu noi. Deci vă dorim toate cele bune și să rămâneți în siguranță în Turcia. Mulțumesc, dar cuvântul acum uh, domnului Nevzatus Lu, uh, fost decan al Facultății de Medicină de la Universitatea SIFA și care ne va relata situația mediului academic în Turcia. Nu este prezent fizic, dar uh, uh, și-a uh, transmis uh, pe calculator contribuția, deci uh, legătura, vă rog. Thank you very much. Uh, I would like to express my gratitude. Mulțumesc pentru invitație, doamnelor și domnilor. Mă numesc Nevzat Uslu, sunt cardiolog. După terminarea studiilor mele la Universitatea Marmara, Mi-am uh, început rezidențiatul în cel mai mare institut al inimii din Turcia. Am lucrat în mai multe clinici universitate și, uh, universitare și doi ani uh, înainte de tentativa de lo- lovitură de stat, uh, am, uh, m-am mutat la o universitate privată din Izmir care este cunoscută și sub uh, numele de Universitatea Gülen. După tentativa de lovitură de stat, a trebuit să fug. Și m-am refugiat în țările de jos. De ce? Pentru că uh, la vremea aceea deja gândirea radicală, ideile radicale uh, au, au fost deja predominante și n-am avut nicio șansă de a, a mai rămâne acolo. Iată, în mare, la ce se referă uh, prezentarea mea. Mai întâi vreau să vă vorbesc despre starea de urgență și decretele uh, instaurate Apoi vreau să vorbesc despre impactul acestora asupra universităților, mediului academic și a studenților. Uh, continui cu încălcările dreptului omului și problema emigrării și, în fine, voi formula câteva conclu concluzii și recomandări. După cum știți, uh, în, după ce a eșuat uh, tentativa de lovitură de stat în 15 iulie 2016, guvernul a declarat stare de urgență Știți că stare de, această stare de urgență permite șefului guvernului să dispună de puteri nelimitate, inclusiv în, în a, a modifica legi organice și, și Constituția. Uh, acest lucru s-a, s-a întâmplat uh, de peste șapte ori uh, în, într-o perioadă de doar trei luni. Și atunci, eh, ce a însemnat această stare de urgență pentru, pentru țară? Imediat după uh, intrarea în vigoare, guvernul a eh, demarat un plan pentru închiderea tuturor instituțiilor care au legătură cu mișcarea Gülen. În consecință, au fost închise 35 de instituții din domeniul sănătății, ehm, Uh, între altele, principalul spital din Izmir. 15 universități uh, uh, operate de fundații și au fost de asemenea închise peste o mie de instituții de educație și organizații din domeniul organiza- educației. 1229 de fundații și asociații au fost închise, 19 um, uh, sindicate și confederații sindicale au fost uh, dizolvate. Din 2016 până acum, peste 3.000 de școli, internate și universități au fost închise. Acum să vedem uh, în ce măsură a fost uh, afectat mediul academic de acest uh, prim set de măsuri. Peste 2000 de academicieni, cercetători, oameni de știință, au fost dați afară din principalele universități de stat, un proces care continuă și până în ziua de astăzi. În total, 5247 de uh, membri ai corpului academic din 117 universități de stat au fost uh, dați afară din post prin doar șase decrete. <coughs> Doar cinci dintre aceștia și-au recăpătat funcția, dar Eh, și-au pierdut eh, locul de muncă și aproape 3, 2800, eh, aproape 3000 de lectori din universitățile private. Nu doar um, au, nu doar uh, membrii corpului academic apropiați Mișcherghiulen au trebuit uh, să sufere astfel de uh, măsuri, uh, și aceia care au semnat uh, declarația de pace au uh, avut de suferit. 378 um, um, de academicieni pentru patre și-au pierdut um, uh, locul de muncă, sute de academicieni, profesori au fost aduși în instanță și unii dintre ei în continuare sunt anchetați. În total, asta înseamnă că peste 60.000 de studenți practic uh, și-au pierdut uh, locul de studiu. Mii de ei, prin închiderea universității lor, uh, și-au pierdut bursele de studiu, deci practic dreptul la educație. În plus, unii dintre ei au fost um, acuzați de acte de terorism sau de apartamente la grupuri teroriste și au fost chiar arestați. Când vorbesc despre studenți, nu mă refer doar la studenții eh, turci, ci și la, turci, eh, la studenții eh, străini care au studiat în România. Mulți din, în, în Turcia, mulți dintre ei ar trebui să se întoarcă în țara lor de origine înainte să-și poată finaliza studiile. Și unii dintre ei au chiar primit interdicție de a nu a intra în Turcia. care e situația actuală. Există uh, nu doar o cenzură, ci un, sel, un soi de autocenzură din, cau, uh, din cauza acestor politici autoritare. Toată lumea se teme. Uh, gândirea critică este practic subminată. Mulți profesori și lectori nu, nu-și mai exprimă liber opinia. Și asta pentru că nu doar ei sunt persecutați, dar și familiile lor. Uh, mulți academicieni nu pot uh, părăsi țara, uh, pașapoartele le sunt anulate. Mulți dintre ei sunt încarcerați, chiar și torturați și aceia care au putut uh, s-au refugiat uh, în Europa și în uh, țări terțe pentru a se putea bucura de libertățile lor academice. Acum, toate aceste măsuri au un impact și asupra cercetării și dezvoltării în Turcia. În, într-un studiu care a comparat situația de la 31 mai 2017 cu aceeași Uh, perioadă din 2016 uh, uh, s-a arătat că a scăzut mai ales în domeniul medicinei și științelor sociale, producția de lucrări științifice cu 44, respectiv 36%, dar scăderea producției științifice în medie este 28%. De aceea, Uh, considerăm că guvernul turc ar trebui să restituie instituțiile și proprietățile de individuale, entitățile uh, juridice și uh, trebuie să reinstaureze toate drepturile care au fost um, luate de la universități, instituții de educație, organizații și de la membri individuali ai corpului academic. Tot, totodată considerăm că aceia care au fost arestați și indemnitați trebuie eliberați. Libertatea academică în Turcia este incertă. Ea depinde foarte mult de mediul democratic, de societate și de aceea uh, mediul academic din Turcia va fi întotdeauna legat de, de evoluția politică. Da? Din păcate, situația nu este doar descurajatoare, ci chiar se înrăutățește violarea eh, libertății academice din Turcia, conform eh, lui Marco Nilsson, merită atenție serioasă din partea comunității academice internaționale. Eu personal încerc eh, să, să mm, fac o viață nouă în țările de jos, mulți uh, dintre colegii mei uh, din uh, corpul academic în, în Turcia sunt însă încarcerați, sunt torturați și este o situație dificilă. Vă mulțumesc. Passez la parole euh, directement à Sergei, qui est président de la délégation à la Commission parlementaire mixte UE-Turquie. Uh, Am să dau imediat cuvântul lui Sergei, care este, face parte din Comisia Interparlamentară Mixtă, și apoi Nacio. Mai întâi Sergei. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Și îți mulțumesc și ție, Nacio, că m-ai lăsat pe mine mai întâi să iau cuvântul. Vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste mărturii emoționante. Vroiam doar să vă atrag atenția asupra faptului că astăzi are loc un proces în curs împotriva a peste 50 60 de oameni uh, care au protestat și toți cei care au fost acuzați să fie de a fi fost implicați în acele proteste. Uh, e emblematic, pentru că nu e vorba de terorism și contraterorism, nu, ci e pur și simplu vorba despre societatea civilă care este acuzată uh, Uh, de anumite lucruri și aruncat în temniță doar pentru că a protestat. Deci noi trebuie să urmărim îndeaproape aceste lucruri. Și de altfel, uh, de Crăciun am urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat în seara de Crăciun. Eu cred că Parlamentul European trebuie să spună că reforma justiției care a fost încercată din nou și din nou de către guvern uh, este insuficientă, nu are niciun fel de rezultate și avem mărturii în acest sens. Apoi, noi încercăm să lucrăm pe acest subiect, avem uh, trialoguri, avem diferite soluții care au fost uh, prezentate de nenumărate ori. Uh, aș vrea să menționez un lucru. Vicepreședintele nostru a mers anul trecut într-o misiune de observare în Istanbul la unui proces și nici măcar n-a avut voie să intre în sala de audieri ceea ce e foarte îngrijorător, ceea ce înseamnă că nu mai suntem în măsură, fără niciun fel de dificultăți, să intrăm într-o sală de audieri în tribunal, cel puțin unii dintre noi. Uh, de asemenea, am protestat și am transmis acest protest mai departe și către ambasadă. E adevărat, dânsa este o membră a Parlamentului, poți fi pentru, poți fi uh, potrivă, însă are o poziție importantă, uh, a făcut parte din biroul nostru, al delegației. Ceea ce ne-am dorit noi este, și de altfel anumite puncte sunt importante, sunt așteptările din partea partenerilor noștri. Trebuie să definim mai întâi ce înseamnă terorismul, pentru că redefinirea aceea a terorismului care s-a făcut în prima rundă de reformă judiciară nu e suficientă. Acum toată lumea e terorist, chiar dacă nu e cazul. Nu poți să ai o țară întreagă de teroriști. Și echilibrul între securitate, și îngrijorările referitoare la securitate pe de-o parte și justiție pe de altă parte, e un echilibru pur și simplu dezechilibrat. Uh, trebuie să vorbim despre statul de drept și drepturile omului și îngrijorările în materie de securitate pe același picior de egalitate. Avem nevoie de uh, uh discuții referitoare la felul în care au fost înlocuiți judecătorii. Dacă se uh, Uh, se schimbă o întreagă cultură, o întreagă gândire în țară și uh, doamna avocat cu siguranță e de acord cu mine. Uh, acest lucru va schimba sistemul pentru totdeauna. Dacă aduci pe cineva care nu are experiență, e tânăr și îl pui într-o poziție în care ai avea nevoie de judecători cu experiență, lucrurile se schimbă și avem nevoie de o implementare a hotărârilor luate de Curtea Europeană de Justiție Trebuie ca regulile și legile în Turcia să fie interpretate în lumina obligațiilor internaționale, mai ales în contextul drepturilor uh, omului și în contextul Curții Europene pentru Drepturile Omului. Uh, Demertaș e un exemplu, au mai fost date și alte exemple, alte hotărâri judecătorești care au fost uh, astfel emise și care contravin uh, Acum, evident, știm că avem o împărțire clară între sistemul uh, judiciar și Parlamentul European, dar curtea este foarte lentă în luarea deciziilor și foarte multe victime se află la îndemâna autorităților uh, turcești și a judecătorilor. Deci nu se poate așa. Iată câteva din acele puncte pe care atât eu cât și Nacio, în mod periodic, le discutăm cu partenerii noștri din Turcia și le evocăm deschis. Dar ar mai fi încă un punct, ca și președinte al uh, delegației cu relațiilor cu Turcia. Ceea ce trebuie să evităm noi este să instrumentalizăm o situație care deja e catastrofală în contextul drepturilor omului pentru a îndepărta Turcia de Europa, cine știe, timp de ani, de zile, decenii. Uh, nu e calea potrivită și dacă discutați cu oamenii, cei care sunt prezenți, sigur sunt de acord, dar am avut multe <coughs> discuții cu reprezentanții ai societății civile și cei care sunt în închisoare și în pericol. Cu toții ei spun să nu ne oprim și să nu întrerupem o apropiere pe termen lung între Turcia și UEA, pentru că dacă ne lăsați balta acum, nu ne mai rămâne nicio șansă. Și asta cred eu că trebuie să fie ceva uh, de care să nu, uh, care să nu ne scape din vedere în momentul în care discutăm cu autoritățile, pentru că nu e vorba de guvern, e vorba despre viitorul societății civile. E adevărat un echilibru delicat, însă acesta trebuie să fie găsit. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Foarte bine, dau cuvântul lui Nacio. Mulțumesc, Maria. Am să vorbesc în spaniolă în așa fel încât să vin cu nuanțe mai multe. Eu cred că avem nevoie de uh, recunoștință. Eu ani de zile am lucrat în Parlament pe chestiuni legate de drepturile omului în Turcia și adevărul este că situația nu s-a îmbunătățit uh, de când a avut loc lovitura de stat. Nu numai pentru cei pe care am, cu care ne-am întreținut astăzi. Există foarte multe dovezi Uh, care contravin drepturilor omului. Totul este centralizat, totul trece prin palatul prezidențial, deci totul este, în to- este organizat în jurul președintelui, parlamentul și așa mai departe. Și poate o să vi se pară ciudat, însă acum cât de recent s-a publicat în monitor oficial al Turciei o normă referitoare la auditare, auditori care își exprimă uh, uh, o credință religioasă. Citează Coranul, citează profetul Mahomed uh, în momentul în care fac audit financiar. Deci aici e o adevărată lovitură. Lovitura de stat a devenit uh, o cortină în spatele căreia statul a construit o narațiune care merge dincolo de lovitura de stat ca atare și care afectează orice aspect critic din societate. Prietenii mei europeni mă întrebau, păi cum e posibil ca la câteva ore după o lovitură de stat, guvernul turc să aibă deja pe o listă 12.000 de nume de oameni legați de lovitura de stat. De fapt, erau oameni care fusese răpuși în administrația turcă, pentru a îndeplini anumite misiuni uh, uh, birocratice și pentru a surve, supraveghea pe alții. Dar în săptămâna ce a urmat uh, loviturul de lovitura de stat, n-au fost deținute persoane care aveau uh, uh, neapărat uh, anumite credințe religioase, spre exemplu, ci o apartenență, spre exemplu, apartenență la comunitatea curdă sau cei care au exprimat într-un fel sau altul anumite critici și de acolo s-a extins, a trecut la jurnaliști, la profesori și așa mai departe. Narațiunea s-a schimbat. Haideți să înțelegem. Uh, s-a promovat această narațiune a unui stat asediat asediat uh, din punct de vedere juridic, uh, comunitatea curdă, violentă sau neviolentă, o adevărată conspirație din partea SUA, Uniunea Europeană și Parlamentul nostru care protejează tot felul de teroriști și așa mai departe. Și deci, tot criticismul acesta a fost contracărat și etichetat drept terorism utilizarea perversă a conceptului legal, juridic de terorism și utilizarea perversă a conceptului politic de terorism. Adică acum totul în Turcia este terorism. Cineva lansează un tweet pe contul sau de Twitter critic referitor la o, știu eu, o operațiune militară în Siria, devine terorist. Un profesor care lucrează în Malaezia, într-o școală, știu eu, de 15 ani de zile și acela devine terorist un jurnalist care critică ceva din viața de zi cu zi devine terorist. Cine critică armata devine terorist. Și o persoană care pune o bombă e terorist. O persoană care, știu eu, uh, trimite, uh, lansează anumite rachete asupra anumitor sate și acela e terorist. Până la urmă, toată lumea e teroristă. Și, de fapt, uh, se diluează, se, se, se, se golește de sens Păi dacă până la urmă și un profesor sau mai știu cineva, un jurnalist un, care are un tweet pe Twitter, devine toată lumea teroristă, pe păi atunci cum mai putem convinge că anumite organizații kurde în, în Siria sunt, uh, sunt uh, uh, cu adevărat uh, teroriste dacă se utilizează exact același, uh, aceeași acuză, aceeași etichetă pentru, știu eu, o organizație de studenți. Nu se poate și astea au fost utilizate cu începerea, cu moment, în momentul în care a avut loc lovitura de stat, dar nu numai. E un adevărat proces, o, de, care se derulează în timp și anumite acuze de terorism sunt și retroactive de dinaintea loviturii de stat. Astfel se califică o anumită situație sau un anumit jurnalist sau o anumită, un anumit eveniment. Uh, din partea guvernului. Deci eu, ideea aceasta de stat asediat permanent e o idee pe care o folosește uh, guvernul pentru a se adresa populației. avem astăzi diferite procese care sunt în curs pentru diferite uh, avocați ce au fost acuzați. Eu v-aș ruga pe toți. V-aș ruga să nu cerem Turciei mai multe reforme și mai multe planuri și mai multe programe. Nu! să ne arate care sunt hotărârile curților. Dacă o persoană e, care e critică și a, fost, uh, și a fost urmărită penal, ce mă doare pe mine de reforme? Ce, ce, ce mă doare pe mine de, de documente și pe care mi le trântești pe masă? Nu, vreau să văd hotărârile luate în instanță, pentru că așa vom putea face progres și cred că nu numai noi, cât și Tribunalul uh, Curtea uh, pentru Drepturile Omului vor putea examina aceste, aceste uh, hotărâri. Și am să închei, așa cum spunea și colegul meu, cu toții am putea fi tentați, și am mai văzut-o de mai multe ori în Parlamentul nostru, să spunem, păi, nu avem ce face, Turcia nu o să fie niciodată la standarde europene, așa că punem capă procesului de aderare. Eu, când încerc să pun o barieră în fața acestei narațiuni, mă gândesc la dumneavoastră, mă gândesc la clienții dumneavoastră, mă gândesc la cei din închisoare, mă gândesc la toți oamenii care sunt afectați, pentru că singura singura stăvilire legitimă de care dispunem pentru a putea interveni în politica internă turcă este procesul de aderare și considerarea Turciei de țară candidată. Dacă nu mai avem această pârghie, uh, dacă Turcia nu mai este o țară candidată, atunci nu mai avem niciun fel de posibilitate de a apăra 60% din populația turcă, care de fapt este pro-europeană. Așa că eu, cum spunea și Serghei, știu, că, știu și eu că nu e ușor, pentru că trebuie să avem o critică foarte dură în ceea ce privește lipsa de progres și uh, felul în care sunt abordate criticile, dar mă gândesc că e vorba de un număr foarte mare de tineret european care este pro-european, oamenii care sunt în închisoare, cei care sunt activiști pentru drepturile omului, cei care sunt profesori, jurnaliști, au nevoie de prietenii noștri europeni. Trebuie ca aceștia să aibă capacitatea să intervină în mod legitim. Iar procesul de aderare ne oferă această legitimitate. Deci putem, în acest cadru, cere țării, unei țări precum Turcia să-și îndeplinească partea de muncă ce revine. Eu vreau să vă urez tuturor uh, mult noroc. Trebuie să știți că uh, aveți uh, foarte mulți simpatizanți în uh, Parlamentul European și că nu vom ezita să transmitem mesajul și anume că uh, nu putem să găsim drept soluție abandonarea procesului de aderare, ba din potrivă, doar astfel vom fi în măsură să ajutăm o franjă cât mai mare din societatea turcă. Nacho. Uh... Mulțumesc foarte mult, Nacho, și acum Izabel pentru PPM. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau și eu la rândul meu să mulțumesc din suflet tuturor celor care au intervenit, uh, să le mulțumesc pentru aceste mărturii. Parlamentul European, într-adevăr, este deosebit de atent la tot ceea ce se întâmplă în Turcia și aș dori să subliniez faptul că am uh, înghețat acele fonduri care ar fi putut susține direct guvernul, dar am fost atenți să menținem fonduri care să ne permită să ajutăm societatea civilă. Și cred că asta a fost deja un semnal foarte puternic pe care l-am transmis în momentul în care am uh, conceput bugetul. Aș dori totuși, dacă mai luați ulterior cuvântul, să ne spuneți concret cam cum anume credeți dumneavoastră că noi am putea concret să vă ajutăm. Pentru că, sincer, nu mi-e prea clar. Și foarte pe scurt și succint, aș dori să subliniez de asemenea și faptul că am prevăzut o misiune în Turcia, fără să știm dacă vom primi autorizația sau nu, să sperăm că va fi cazul, și dacă va fi autorizată atunci, întrebarea este care sunt oamenii pe care ați dori ca noi să-i întâlnim? Aveți sugestii eventual pe care le puteți formula în acest sens? Tot ceea ce spuneți și tot ceea ce știm demonstrează într-adevăr că Turcia nici măcar nu mai pot să mai spun că se îndepărtează de un stat de drept, ci e, suntem de-a bine la uh, plonjați în această absență permanentă a statului de drept. Um, și aș mai reveni și la ceea ce s-a spus referitor la procesul de aderare. greu, nu? De fiecare dată când discutăm despre relații cu țări care mm, suscită semne de întrebare în materie de drepturi ale omului, în materie de stat de drept, ne punem întrebarea, oare o relație mai, mai aprofundată sau mai puțin aprofundată, ce fel de acord, ce fel de procedură ne va permite o eficiență maximă. Și ne putem pune întrebarea dacă procesul acesta de aderare, care durează de atâți ani de zile, dacă ne uităm cum arăta Turcia atunci și când, dacă ne uităm cum arată Turcia acum, am putea veni cu argumentul chiar pe dos. Am putea răspunde, păi în procesul acesta de aderare, în fond, Turcia a devenit din ce în ce mai străină valorilor noastre. S-a îndepărtat din ce în ce mai mult de-a lungul anilor. Oare chiar e calea de urmat? Eu aș dori încă o dată, dacă îmi permiteți, să vă adresez dumneavoastră această întrebare și eventual să vă exprimați o poziție referitor la acest proces de aderare în care Turcia continuă dar, bun, nu procesul de aderare ne-a dus în această situație, dar totuși acest proces de aderare este în continuare în, în desfășurare și uitați-vă la rezultat. Eu nu m-aș, n-aș îndrăzni să formulez un răspuns simplist, însă în orice caz vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Hola. Am să dau cuvântul acum Maria Isorau Rodriguez din partea Renew. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Da, e adevărat, după cum a spus și colegul meu Nacio, că lovitura de stat a fost într-adevăr un moment epic și e adevărat că lucrurile au început de fapt să se degradeze și înainte. Uh, la un moment dat a existat o speranță și anume că Turcia să poată avansa și să existe deschidere înspre democrație, înspre drepturi, care să vină în întâmpinarea unor cereri uh, uh, din partea unei franje importante a societății turce. Dar e adevărat că deja în 2012 Turcia părea să aibă numărul cel mai mare de jurnaliști întemnițați. Protestele din Parcul Ghesi în 2013, alegerile generale în 2015 deja au început să demonstreze tendința și apoi lovitura de stat, după cum s-a spus, a fost așa momentul culminant pentru a acționa împotriva unei franje importante din societate. Astăzi ne-a fost prezentată situația presei, situația celor din universități, a funcționarilor din diferite ministere, Ministerul de Externe, de Învățământ, care au fost pur și simplu concediați, dați afară imediat după, după lovitura de stat. Și vreau să semnalez faptul că astfel au fost confiscate pașapoartele familiilor lor, soții, fii, frați, familii întregi care uh, au fost persecutate uh, imediat după acele concedieri. Și, bun, ne dăm seama că plecând în acel moment, situația nu mai poate fi calificată drept satisfăcătoare. Și, așa cum a spus și colega care a luat cuvântul înaintea mea, eu cred că acum trebuie să ne gândim bine, să ne gândim bine în ceea ce privește relația față de procesul de aderare al Turciei. Până nu de mult era deschis, era viu, cu dificultăți, cu obstacole, dar într-adevăr uh, era ceva prezent. Se ancora în realitatea politică atât a Uniunii Europene cât și a Turciei. Dar acum se pare că, bun, la un moment dat am avut mai multă capacitate de a influența, dar procesul acesta de aderare a evoluat și Turcia s-a îndepărtat de noi și de altfel a și hotărât să se îndepărteze. A devenit altceva, un fel de putere regională în marja acestui proces de aderare sau în paralel cu acest proces de aderare la Uniunea Europeană. Iar situația societății civile turce s-a înrăutățit. Deci trebuie să facem o distinție clară între societatea turcă, o parte majoritară care cu siguranță nu a renunțat deloc la procesul de aderare la Uniunea Europeană și guvern. La guvern am să-i dau cuvântul lui Georgios din partea GUE, după care vom, mă voi întoarce la intervenienții PPE, în așa fel încât toate grupurile politice să poată să fi luat cuvântul. Georgios! Emis os GUE, αλλά os... Mulțumesc foarte mult! Noi, cei de la GUE și Partidul de Stânga din Cipru, am suferit foarte mult, am avut probleme cu Turcia ne-ar place ca această țară să fie una democratică, să respecte dreptul internațional, inclusiv dreptul mării și să ne ajute asta în rezolvarea situației cu Ciprul. Iar Turcia să-și respecte și proprii cetățeni, dar nu este situația reală din această țară. Și nu e vorba numai de o lipsa statului de drept. E vorba de un uh, regim islamo-fascist și e păcat ce rușine pentru Uniunea Europeană că aici vorbim despre o țară candidată la intrarea în Uniunea Europeană. Multe dintre aceste lucruri au fost uh, moștenite, s-a spus. Mai mult vorbe decât fapte. Uniunea Europeană este complet incompetentă, nu este în stare să facă nimic și politicile sale sunt complet, sub, complet supuse uh, logicii regimului din Turcia, tot așa și cu migrația și cu amenințările reprezentate de către Turcia. Și vedem marile puteri care se agită în Siria și în Libia, de asemenea, ele ar putea să, facă, să forțeze Turcia să facă ceva, dar nu o fac și vreau să mă adresez celor care au luat deja cuvântul, pentru că ultima speranță pentru democrația din Turcia, tot din Turcia va veni din rândul societății civile și mă tulbură profund acest climat de teroare care domnește în Turcia din pricina lui uh, Erdogan parcă nu mai stă nicio vlagă în rândul opoziției pentru a lupta. Despre ce este vorba la alegeri? E vorba de expresia unei voințe sau altceva? Mulțumesc, domnul Furlas și apoi domnul Fandalen. A, nu, domnul Furlas mai întâi, vă rog, și apoi domnul Fandalen. Vă mulțumesc foarte mult uh, Doamne președinte, în primul rând vreau să mulțumesc colegilor din Turcia, prietenilor din Turcia care au venit astăzi aici cu mult curaj și au, mărturie, au depus mărturie despre ce trăiesc și vreau să le cer scuze pentru că cumva este ca și cum uh, ei uh, își doresc din partea unii, unii europene ca lucrurile să se schimbe dar uh, de fapt uh, sunt cuvinte amabile, dar nu ne cereți nimic în schimb. Aveți dreptate. Și colegii au dreptate când spun că Turcia nu este o țară liberă și pârghia care se poate acționa în Turcia poate să se acționeze și în Europa, împotriva Turciei. Spuneți-mi ce diferențe s-a registrat în Turcia de când a devenit țară candidată, când vine vorba de drepturile umane de acolo? Dați-mi doar un singur exemplu în acest sens. Cred că trebuie să atingem Turcia acolo unde doare, adică la buzunar atunci când oamenii sunt aruncați în închisoare și noi tot discutăm și spunem cuvinte frumoase, dar tot finanțăm această țară, în ciuda acestor realități, Asta este situația, asta este Europa de astăzi și dacă nu se schimbă ceva, nici în Turcia nu se va schimba absolut nimic în curând. Eu sunt cât se poate de sincer cu dumneavoastră. Nu vorbesc aici cu, ca și cipriot sub ocupație turcă, ci ca și european și ca reprezentant în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte! În primul rând, vreau să mulțumesc eh, celor care au venit astăzi aici printre noi și care ne-au povestit uh, ce li se întâmplă. Pentru noi este important acest lucru pentru că să putem uh, să știm uh, și noi ce, ce se petrece. Acum câțiva ani m-am deplasat în sud-estul Turciei, de fapt în mai multe orașe de acolo, deci din regiunea respectivă și am văzut chiar și în acel moment modul în care guvernul în 2012, de pildă, încerca să uh, reducă la tăcere opoziția, mai ales comunitățile confesionale, religioase, deci bisericile. Și acestea au trebuit atunci să renunțe la proprietățile lor Uh, pe care le aveau, uh, le demoliseră în mod istoric și uh, dacă nu trebuiau să dovedească că aveau proprietatea asupra terenelor universi- respective. Acum patru luni, aici, la noi, la Parlament, a venit un american care a fost acuzat de terorism. Asta se întâmplă deseori, vedem cu avocații, cu universitarii, cu uh, ziariști și așa mai departe. De aici și întrebarea mea. De ani de zile încoace, Uniunea Europeană uh, negociază cu Turcia negocieri de aderare, așadar, însă Erdogan își bate joc de Europa și apoi acuză Uniunea Europeană și tot face ceea ce vrea. Situația este din ce în ce mai uh, proastă. Să înțelegem și noi ce să facem, să menținem această relație cu Turcia. Mulțumesc! Da, de la Human Rights Watch, uh, trimisul pentru Europa și Asia Centrală și apoi uh, invitațiilor noștri eventual să reacționeze la cele spuse. Domnule Dan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru invitație. De fapt, directorul nostru uh, Uh, pentru, directorul pentru Turcia, dar uh, el a fost uh, reținut acolo de pricina proceselor de care am vorbit tocmai astăzi. Mai există o categorie de persoane care se confruntă cu persecuția. În Turcia e vorba de primarii aleși democratic din sud-estul Turciei, și mai ales din, de la începutul războiului din, și mai ales intervenția din Turcie în Siria, în, pe plan local primarii nu mai pot uh, funcționa și nici consiliile uh, locale alese în mod uh, democratic. E vorba de mai bine de 20 de primari aruncați în închisoare cu acuzația de terorism și, într-adevăr, despre asta vorbim, despre închisoare pentru uh, Uh, primari. Se pare că nu se va opri această, această campanie. E vorba până la urmă de 8 milioane de persoane care sunt astfel văduviți de primarii pe care și-au ales în mod uh, democratic. Trebuie solicitat uh, uh Turciei să implementeze uh, cunoscuta hotărâre uh, a Curții Europene de Justiție Europene procurorii solicită însă pentru trei dintre aceste persoane chiar închisoarea pe viață. Vedeți cât de gravă este situația. Purătorul de cuvânt al Comisiei și al SEAE în decembrie a, uh, a făcut o declarație. Pe de altă parte, în uh, altul reprezentant uh, pentru afaceri externe și extindere trebuie totuși solicitat să um, spună foarte clar uh, că e vorba de o persecuție acestor persoane în Turcia, um, iar libertatea justiției a fost deseori adusă în discuție la Curtea Europeană de Justiție. Ce discutăm astăzi este doar vârful icebergului. Uh, mii de persoane au fost acuzate pe nedrept uh, de terorism cu procese false și cu acuzații și condamnări la fel de false. Pachetul de reforma justiției nu conține niciun fel de lucru despre drepturile omului. Lucrurile însă trebuie urmărite cu monitorizare, cu atenție, uh, dar asta numai pentru a arăta uh, că Turcia trebuie să demonstreze voință politică pentru a pune uh, capăt acestor intimidări, hărțuiri și așa mai departe și uh, ne așteptăm ca Turcia să fie trasă la răspundere în acest sens de către Comisie. Mulțumesc! Da, dau cuvântul uh, Ostia la început și apoi să dau cuvântul și Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult pentru a răspunde la întrebarea ce se poate face. Prezența la procese este importantă. Ea va limita uh, intervenția violentă fizică, așadar, la aceste procese și, pe de altă parte, e bine ca să avem uh, o astfel de prezență simbolică din punctul de vedere al uh, dreptului internațional și a unei eventuale aduceri în fața Tribunalului Penal Internațional. E vorba aici de persoane persecutate, avocații, de prezența a Ministerului Justiției, dar și a, uh, a judecătorilor. Și ei merită să fie Uh, interpelați în legătură cu ce se va petrece din punct de vedere judiciar. Nu vreau să spun nimic despre procesul de aderare a Turciei în Europeană, nu am aceste competențe, dar uh, s-a făcut un apel aici să nu se înceteze dialogul. Uh, Uniunea Europeană totuși a semnat un acord privind refugiații împreună cu Turcia, care pare că ne aduce beneficii nimănui dar permite cu sume colosale să se financeze în continuare Turcia activitățile sale, pe de altă parte să semneze eșecul moral al uh, Uniunii Europene în aceste tabere de refugiați, care uh, refugiați trăiesc în condiții absolut uh, nedemne. Și, bineînțeles, când vorbim și despre deportarea în Afganistan, și aici se poate acționa oarește pârghie în raport cu Turcia. Vă mulțumesc! Kıbrıs'ta arkadaşlarımızın söylediği... Bu mikrofon var Bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum ama Vreau să mulțumesc celor care au luat uh, cuvântul până acum. Vreau să vă spun că am fost foarte impresionat de ceea ce a spus uh, deputatul uh, Cipria, Cipriot. El a spus că este foarte important să vedem că e vorba de o țară ocupată, uh, Cipru. Uh, și acolo trebuie să fim prezenți. E important să existe delegații care să se deplaseze la fața locului, da. Astăzi există o rezistență care s-a constituit, dar uh, membrii săi uh, sunt în permanență amenințați, amenințați cu uh, moartea. Ibrahim ce face grema, greva foamei din închisoare. Toate aceste persoane trebuie vizitate în închisoare, trebuie contactate, trebuie contactat și discutat și cu avocații. Uh, aceștia care sunt și ei uh, urmăriți în justiție. Putem să vedem o listă cu toate aceste închisori unde se găsesc persoanele respective. E important să li se spună lor că nu uităm și că trebuie, într-adevăr, să ne deplasăm pentru a-i uh, vizita. E un mod de a face rezistență și acesta. De asemenea, să fim tot timpul de partea forțelor pro-democratice din uh, această țară. Erol, aveți cuvântul? dacă vreți să luați cuvântul. Da, vreau să mă întorc la un aspect. Și anume, s-a pus întrebarea dacă există așa o mișcare de rezistență în Turcia. Într-adevăr, s-au abordat aici o serie de uh, chestiuni problematice. Să nu uităm însă că ONG-urile, mass media, toate acele grupări critice, în ciuda faptului că sunt supuși pericolului de a fi desfințate, continuă să activeze foarte mult pentru a uh, informa opinia publică. Și, mulțumită acestor eforturi, printre altele, s-au obținut uh, acele alegeri acele rezultate ale alegeri, alegerile locale de anul trecut. S-a văzut cât de important este să existe acces și la mass media mai critice, condițiile în care organele de presă oficiale sunt absolut discreditate și nu răspund decât la ordinele guvernului. S-a creat un site uh, pe internet în Europa, dar și în Turcia, un portal acesta uh, practic prezintă o nouă uh, modalitate de a informa publicul. E adevărat, pe de altă parte, că guvernul tot restricționează accesul la internet și asta în uh, diverse situații. Astăzi, zeci de ONG-uri urmăresc procesul lui Osman Kavala și, de asemenea, urmăresc și ce se petrece la procesul lui Ghezi și la, uh, de asemenea, uh, cazul uh, Bucada. Vreau să vă spun că au loc o serie întreagă de acțiuni în Turcia, deosebit de importante, deci care au loc. De asemenea, în ce privește relațiile dintre UE și Turcia, nu trebuie să se dea impresia că Europa uh, ține lecții unei țări candidate. Ar trebui ca, în cadrul acestor relații, să se țină cont de potențialul existent în Turcia în această perioadă. Avem nevoie să menținem relații între Uniunea Europeană și Turcia. Există cel puțin 5 milioane de cetățeni turci care locuiesc astăzi în Uniunea Europeană, pe teritoriul său. Există apoi relații comerciale foarte importante între părți, relații sociale de asemenea foarte importante între Uniunea Europeană și Turcia. Așadar, da, trebuie să criticăm uh, guvernul Uh, anumite părți ale societății se orientează către uh, credința religioasă, către valorile acestea, dar să nu uităm totuși că au existat niște schimbări de poziție pentru niște persoane care înainte erau apropiate regimului. Deci totuși lucrurile se schimbă. Și să se profite așadar de această ocazie. Mulțumesc foarte mult, Rol, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această discuție. Domnule Nevzat, aveți un minut dacă vreți să adăugați ceva, apoi aș da cuvântul Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult. O să continui în limba turcă, am această ocazie așadar. Guvernul este astăzi cumva prezent uh, peste tot uh, în Turcia. Urmărește ce se petrece în toate straturile sociale. Și, într-adevăr, această represiune a fost uh, intensificată după lovitura de state șuate din vara anului 2015. Trebuie ajutate toate forțele uh, de opoziție care astăzi uh, sunt în închisoare. Să nu uităm așadar pe acești oameni uh, aflați azi în închisoare. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul Comisiei și apoi Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul, doamnă președinte. Din păcate, diagnosticul pus astăzi nu este unul nou. Comisia de ani de zile încoace în rapoartele sale anuale a reamintit răutățirea situației cu drepturile omului și a libertăților fundamentale în Turcia, ceea ce a determinat Consiliul ca să suspende temporar negocierile de aderare. Preocupările legate de libertatea de exprimare sau de independența justiției sau de un spațiu tot mai îngust de expresie a societății civile. Toate aceste lucruri, din păcate, sunt foarte cunoscute de comisie, arhi cunoscute, și este clar că în cadrul dialogului cu Turcia, ă, preocuparea noastră maximă trebuie să fie aceea de a defini precis ă, terorismul și precum și interpretările pe care guvernul le uh, aduce acestei noțiuni, deseori mult prea uh, vagi. Dar nu ne oprim la acest diagnostic. Noi la comisie de ani de zile am încercat să acționăm, să facem ceva pentru a determina autoritățile turce să uh, facă ceva. Dialog avem pe libertăți, justiție și drepturile omului, fie că e vorba de pregătirea reformei justiției din Turcia, fie că e vorba în această perioadă când vine vorba de dialogul pentru pregătirea unui nou plan pentru drepturile omului, însă dincolo de aceste dialoguri și acest dialog pe care noi știm că uh, el nu este unul uh, perfect, uh, e vorba de o întreagă muncă de asistență și de ajutor pe care Uniunea Europeană o acordă, le acordă societății civile, există finanțări pentru aceasta, fie că vorba pentru promotorii drepturilor omului, că e vorba de cei care apără libertatea uh, presei, fie că e vorba de ONG-uri independente sau că e vorba de alte finanțări pe care noi le putem uh, da uh, profesorilor din la universitate și altor cadre universitare. Ei au primit din partea noastră un, o susținere umanitară, ajutor umanitar foarte consistent după ce au fost dați afară vreau să vă spun că există bani uh, și fonduri uh, acordate direct anual um, societății civile independente din Turcia. De asemenea, noi am uh, asistat la anumite procese. Avem colegi de, care au plecat de la Bruxelles și s-au dus astăzi și participă sau asistă la procesul Ghezi, de pildă. De asemenea, la Ankara, între statele membre, există o coordonare pentru ca aceste procese să fie monitorizate și să se participe, uh, după cum se poate, la aceste uh, ședințe. Discutăm cu guvernul turc și în cadrul următoarelor recomandări ale Consiliului sperăm ca și acesta să spună ceva pentru a încuraja autoritățile din Turcia să se înhame și să facă ceva la o uh, respectare, în legătură cu o respectare efectivă a uh, drepturilor omului. Serviciul European de Acțiune Externă, mulțumesc foarte mult! Mă bucur că purtăm această dezbatere. Ca reacție la cele spuse de comisie, pot uh, spune că și noi avem exact aceeași poziție și, practic, chestiunile cele mai arzătoare menționate de uh, Uh, colegii uh, deputați și de ceilalți invitați astăzi au fost deja identificate într-o serie de rapoarte și declarații ale înaltului reprezentant uh, emise de-a lungul anului și, bineînțeles, că situația drepturilor omului în Turcia este deosebit de îngrijorătoare, libertatea de expresie și imposibilitatea de a emite opinii critice, aruncarea în închisoare, a uh, artiștilor, uh, avocaților, parlamentarilor, primarilor și așa mai departe, care se opun uh, regimului. Mai mult decât atât, astăzi, în legătură cu Turcia, avem un uh, instrument deosebit în cadrul dialogului și anume exprimăm uh, temerile noastre în contextul dialogului de aderare a Uniunii Europene, uh, la Uniunea Europeană a Turciei, dar și ca țară membră a Consiliului Europei. Și aici aducem în discuție drepturile omului și drepturile umane și așa mai departe. Uh, Statul de candidat al uh, Turciei, strategic vorbind, a fost reiterat în cadrul acestui dialog, lucruri care continuă și, pe bună dreptate, ne interesează și pe noi cum se uh, implementează hotărârile curții de la justiție, uh, curții de la Strasburg și cum, în general, hotărârile luate în justiția uh, turcească reflectă această jurisprudență a Curții Europene pentru Drepturile Omului. Avem alte mecanisme care ne permit să monitorizăm procesele, foarte multe procese de altfel pe care le-am urmărit și chiar și în această săptămână avem o delegație care va participa la procesele lui Covala, Ghezi și așa mai departe. Deci chiar în această săptămână facem în permanență o monitorizare a, a situației. Avem un grup de lucru care se întâlnește lunar cu reprezentanța ai statelor membre, dar și cu cei ai societății civile și de asemenea atunci când Uh, se călătorește în Turcia, întotdeauna sunt contactate și persoane de acolo. Uh, de asemenea, am avut vizite la setul de ONG-uri și la alte organe de presă uh, supuse presiunilor și așa mai departe. Situația din drepturile omului din Turcia a fost ridicată și în cadrul Consiliului Europei și uh, am uh, precizat aceste lucruri în cadrul declarațiilor oficiale ale Consiliului Europei de mai multe ori și, bineînțeles, avem și dialogul legat de aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, avem o dezbatere foarte interesantă cu multe, multe uh, mărturii și declarații propun și noi să redactăm un comunicat care să arate modul în care um, delegația noastră parlamentară UE-Turcia, um, dar și colegii direct vizați de relația cu Turcia, Nacio și alții, vă propun uh, să facem împreună un text care să fie trimis, așadar, de asemenea, din partea comisiei noastre, Aș dori să avem o delegație de observatori a acestor procese care au loc în Turcia și care, în care e, misiuni să fim ghidați și de recomandările făcute astăzi. De asemenea, săptămâna viitoare va avea loc o vizită în Turcia a Comisiei. Vom cere ca iarăși să se exprime cele spuse astăzi, iar între 3 și 6 aprilie noi vom efectua o misiune și în cadrul acesteia ne vom inspira din cele spuse chiar astăzi din recomandările, recomandările făcute. Când vine vorba de aderarea Turciei eh, la Uniunea Europeană și toate cerințele impuse acestei țări, s-a vorbit despre asta mult, dar mai avem un acord cu această țară, acordul VAMAL, un instrument economic care poate fi acționat. Din păcate, nu se vorbește mult de drepturile omului când vorbim despre instrumente economice. Eu cred că, din potrivă, trebuie profita și de această ocazie pentru ca drepturile omului să figureze pe agenda de discuții în cadrul relațiilor economice, deseori uh, Uh, relațiile economice par să fie foarte uh, importante pentru uh, acest gen de regimuri. Poate că aceste uh, lucruri nu sunt suficient exploatate. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, invitațiilor de aici, dar și celor care ne-au, uh, um, ne vorbit din Turcia și vă încurajăm în continuare în activitățile dumneavoastră. Acum uh, mergem uh, în ședință cu ușile închise. O să vă rog să părăsiți sala, dar dacă se poate, repede.